Uh, Bună ziua tuturor! Vom începe această audiere cu privire la femeile și schimbările climatice. Iar acum uh, voi uh, vorbi în limba suedeză, așa că dacă nu înțelegeți suedeză, vă rog să folosiți căștile. Avem această audiere și mă bucur foarte mult, uh, aștept cu nerăbdare intervențiile experților și, bineînțeles, uh, comentariile din sală. Problema schimbărilor climatice este o problemă care ne interesează pe toți, pentru că schimbările climatice actuale și viitoare vor avea o influență asupra întregii omeniri. Schimbările climatice însă nu au aceeași influență pentru toată lumea schimbările climatice îi afectează pe cei săraci din emisfera sudică mai mult decât pe cei din emisfera nordică. Și este clar că femeile sunt mai afectate decât bărbații. Și de aceea avem această audiere astăzi, tocmai pentru a discuta despre acest subiect dacă există o perspectivă de gen uh, în uh, problema schimbărilor climatice, ei bine, atunci este important să avem instrumentele necesare pentru a rezolva aceste probleme și pentru a crea perspective noi. Acum uh, se pune întrebarea dacă suntem în stare să facem acest lucru sau nu. Astăzi mergem foarte mult cu mașina, consumăm foarte multă energie, iar omul este ușor influențabil. Astăzi vom discuta despre toate aceste aspecte și vă mulțumesc anticipat pentru discuție. Suntem un pic în întârziere și îmi cer scuze pentru asta, pentru că a trebuit să așteptăm pe Honi, eh, Connie Hildegard, comisarul, care eh, va face tot posibilul să, să fie aici. Dar acum îi dau cuvântul lui Nicol Nielsen, care este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi dați voie, înainte de a vorbi despre subiectul audierii noastre, aș vrea să vă spun că ne gândim la Wangari Matai, care ne-a părăsit uh, recent. Și uh, aș dori să vă citesc uh, o frază pe care unii dintre dumneavoastră o cunosc deja și care este foarte elocventă. Este vorba de o frază care a fost pronunțată de soțul lui Mangari când a cerut divorțul la tribunal și și-a explicat demersul spunând că este prea instruită, prea puternică, prea sclipitoare, prea încăpățânată și prea dificil de controlat. Cred că această mărturie este extrem de ilustrativă. Uh, Wangarima Tai în 1977 a creat uh, mișcarea Centurii Verzi și se spune că 47 de milioane de arbori au fost replantați în 3-4 uh, ani și se vorbește despre 50 de mii de locuri de muncă pentru femei, pentru că Wangari Matai era foarte angajată în cauza uh, femeilor. De asemenea, imaginea femeilor în Africa uh, și în lume a fost uh, pusă în valoare, iar la nivel internațional ea a făcut demersuri astfel încât femeia din Africa să nu fie considerată doar o victimă, ci și o actriță, o femeie care își controlează propriul destin. Și cred că aceasta este o lecție importantă pe care ne-a dat-o. Și aș vrea să vă mai citesc o frază care a fost uh, motivația juriului care i-a acordat uh, premiul Nobel în 2004. Uh, Se spunea că abordarea sa sau a fost recompensată abordarea sa holistică a dezvoltării durabile, care include democrația, drepturile omului și, în special, drepturile femeii. Noi uh, putem face astfel legătura cu subiectul audierii noastre și am vrut să fac aceste afirmații înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă. Sunt foarte încântată să fac această prezentare în fața unui grup care conține reprezentanți și experți atât de variați. Uh, și care ne va aduce perspective diferite asupra subiectului femeilor și schimbărilor climatice. Acesta nu este un subiect uh, foarte uh, intuitiv, foarte ușor de înțeles. Când uh, spui voi lucra pe tema femeilor și schimbărilor climatice, nu prea înțelegi, nu prea vezi legătura între aceste două subiecte. Asta ce înseamnă? Pui deoparte toate femeile din lume, și uh, ce faci? Pentru că până la urmă trăim și cu femei și bărbați cu toții pe aceeași planetă. Și atunci înțelegem că schimbările climatice nu afectează toate persoanele în același mod. Dacă trăiești într-o insulă din Pacific, de exemplu, care este amenințată cu dispariția poate în 50 de ani, sau dacă trăiești pe o proprietate privată, izolată, dintr-un cartier bogat din Statele Unite sau Europa, atunci ai șanse foarte mari să nu observi efectele schimbărilor climatice în același mod. De fapt, există factori cum ar fi geografia, nivelul de sărăcie, stabilitatea politică, structurile de solidaritate tradiționale sau instituționale care vor avea o influență asupra capacității fiecarei persoane de a se adapta, de a se schimba, de a-și schimba modul de viață. Și atunci, unde se găsesc femeile în tot acest peisaj? Uh, Probabil că mă veți întreba că subiectul ar trebui să se numească mai degrabă sărăcie și schimbări climatice sau precaritate și schimbări climatice. Ei bine, nu. Ei bine, nu, pentru că femeile constituie un grup omogen la nivel mondial și totuși nu regăsim aceleași caracteristici peste tot în lume și nici măcar în Europa. Există caracteristici comune. Femeile au nevoi de sănătate specifice legate de reproducere și toate aspectele conexe, menstruații, condiții de igienă și sănătate în timpul sarcinii, nașterea propriu-zisă, gestionarea drepturilor reproducătoare pentru planificarea nașterii, plus că femeile au un acces redus la resurse financiare și la proprietăți. Ele dețin mai puțin de 1% din proprietățile de la nivel mondial și 70% dintre ele trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. Femeile, după cum știți și dumneavoastră, sunt uh, subreprezentate în mod sistematic la nivelul deciziilor politice și economice și 17% mm, dintre parlamentari sunt femei la nivel mondial și 8% miniștri. Doamna comisar uh, nu a ajuns aici, uh, dar uh, în Danemarca se pare că statisticile stau altfel, sunt în creștere. Apoi, femeile uh, fac o mare parte din orele de muncă neremunerate și asta constând în îngrijiri acordate copiilor, persoanelor vârstnice sau persoanelor cu handicap. De asemenea, ele își dedică o mare parte din timp pentru um, activități casnice. Ele fac uh, două treimi din orele muncite la nivel mondial pentru doar 10% din veniturile înregistrate la nivel mondial. Apoi există și probleme legate de violența sexuală și femeile sunt primele victime ale acestor acte. Apoi trebuie să ținem seama de faptul că femeile reprezintă 80% dintre refugiați și persoanele dislocate. Iată o serie de elemente care fac um, necesară abordarea acestei teme în legătură cu ce văd că doamna comisar sosește, ceea ce este foarte bine, cred că o vom aștepta să se așeze și după aceea îi vom putea da cuvântul. Perfect. je vais juste dire quelques mots, puis lui donner la parole. Hein. On est d'accord Ja, jag är glad att vi nu har fått... Eh, eh mă bucur că doamna comisar eh, ni s-a alăturat este comisar responsabil pentru uh, schimbări climatice. Văd că și-a ocupat locul la prezidiu și dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doar am uh, ajuns, uh, din păcate am ajuns cam la limită, dar mă bucur că am fost invitată la acest eveniment. Prezentarea nu știu cât de departe ați ajuns cu programul, însă am văzut prezentările în scris, așa că nu sunt complet uh, pe din afară. Știm că schimbările climatice amenință să erodeze libertățile omului și uh, există riscuri și vulnerabilități uh, în ceea ce privește egalitatea între genuri. Schimbările climatice afectează în mod diferit femeile și bărbații. Vulnerabilitatea nu are legătură doar cu forțele de mediu, ci și cu condițiile sociale lumea în dezvoltare va suporta povara schimbărilor climatice și în special femeile din uh, țările cele mai sărace și cele mai puțin favorizate. Ele vor fi cel mai mult afectate unii dintre cei mai uh, săraci oameni ai lumii care trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi sunt femei și asta din cauza marginalizării lor și dependența de resursele locale. Din această cauză ele suportă o povară disproporționată și am să vă dau un exemplu. În Bangladesh odată am văzut uh, o situație în care, după un ciclon uh, foarte puternic, uh, numărul de victime umane a fost mult mai mare, de cinci ori mai mare decât cel al bărbaților. Și asta se datorează schimbărilor din uh, satele respective cultura în statele respective era că femeile nu pot să plece dacă nu sunt însoțite de bărbați și de aceea au trebuit să rămână în satele lor um, care au fost inundate. Apoi, când vorbim despre accesul la energie, nu mai uh, trebuie să menționăm că dacă trebuie să te duci la distanțe foarte mari pentru a face rost de lemne pentru încălzire, probabilitatea ca copiii, ca fetițele să meargă la școală, se diminuează. Despre asta vorbim atunci când uh, ne referim la schimbările climatice și dezvoltare, iar aceste situații afectează foarte mult femeile. Din cauza inegalităților între genuri, um, femeile și bărbații nu sunt expuși în mod egal la schimbările climatice și nu au aceeași capacitate de adaptare. Migrația este un alt element care afectează femeile în mod diferit. Femeile care migrează sunt expuse unui risc mai mare de violență bazată pe gen. Apoi, relocarea oamenilor are un impact asupra legăturilor de familie. Uh, în plus, uh, femeile sărace nu au acces la tehnologie, nu au acces la resurse pentru a putea face față uh, episoadelor meteo sezoniere și dezastrelor naturale. Prin urmare, rolurile tradiționale um, sunt întărite și um, capacitatea femeilor de a-și dezvolta și diversifica posibilitățile de trai sunt reduse. Aceste inegalități trebuie recunoscute la nivel național și la nivel internațional, dacă vrem să asigurăm cu adevărat succesul măsurilor de adaptare. Așadar, femeile vor fi actori cheie în adaptarea la schimbărilor climatice. Putem și trebuie să construim uh, cunoștințe ale femeilor cu privire la circumstanțele locale. De exemplu, femeile indigene încearcă să restaureze pădurile prin plantarea de puieți și uh, prin uh, ocrotirea naturii. Există foarte multe astfel de inițiativi la scară mică care pot face o schimbare. Decidenții trebuie să le asculte pe aceste femei și să le folosească cunoștințele în ceea ce privește strategiile de adaptare și atenuare a impactului. Apoi trebuie să învățăm să planificăm mai bine. Atitudinile și prioritățile femeilor și bărbaților trebuie să fie luate în considerare pentru a dezvolta măsuri și strategii sensibile la chestiunile de gen. Accesul femeilor la terenuri și la resurse naturale trebuie să fie întărit pentru a le valorifica valorifica mai bine cunoștințele și pentru a le consolida capacitatea de a atenua dezastrele și de a face față dezastrelor naturale. Trebuie să îmbunătățim accesul femeilor la informații, cum ar fi informații privind avertismentele, privind uh, dezastrele naturale și um, uh, faptul că femeile trebuie să aibă acces la strategiile de educație. În pofida activităților întreprinse pe teren, perspectiva de gen a fost adesea ignorată în dezbaterea privind schimbările climatice. Grupurile de femei, Uniunea Europeană și alți factori de interes trebuie să-și dea mâna pentru a promova uh, reducerea emisiilor și pentru a pune presiuni asupra celor care nu-și asumă responsabilitatea, astfel încât să asigurăm un uh, regim um, climatic post-2020. Și bineînțeles, trebuie trebuie să implicăm și economiile emergente și toate părțile interesate. Acum dați-mi voie să spun câte ceva despre nivelul Uniunii Europene. Sperăm că țările în curs de dezvoltare se vor implica și să sperăm că și grupurile cele mai vulnerabile, femei și copiii, se vor implica. Noi vom avea o abordare um, cuprinzătoare privind schimbările climatice și cooperarea pentru dezvoltare. Și am să vă dau și câteva exemple uh, de cum procedăm în Brazilia Acolo femeile au facilități la angajare pentru a putea produce culturi și combustibili uh, durabili. Și, bineînțeles, femeile se pot implica astfel în atenuarea efectului schimbărilor climatice. Sigur, există câteva exemple bune și da, aceasta face parte din, din agenda noastră de integrare, însă este un domeniu în care trebuie și putem să ne îmbunătățim rezultatele. Nu este suficient uh, doar să avem o perspectivă de integrare, uh, ci trebuie să avem acțiuni concrete. Iar aceste două elemente trebuie să fie corelate și integrate în același tip de proiect. Deci trebuie să privim proiectele într-un mod uh, transversal, într-un mod orizontal. Uh, Strategia generală există, însă cred că putem să avem rezultate mai bune când vine vorba de implementare. Și aș dori acum să spun câteva cuvinte despre acest subiect al femeilor și schimbărilor climatice. La Cancun, la conferința privind schimbările climatice, pentru prima dată s-a uh, integrat um, un limbaj care ține cont de perspectiva de gen și s-a recunoscut faptul că egalitatea între genuri trebuie să fie un element important în uh, strategia de adaptare la schimbările climatice. Apoi, negocierile de anul trecut au ținut cont de perspectiva de gen, au recunoscut vulnerabilitatea femeilor și nevoia de a uh, susține rolul femeilor în implementarea acestor strategii la nivel național. Apoi uh, am uh, avut și o troică, un uh, eveniment la nivel înalt, găzduit de Patricia Spinoza, care este primul ministru al Mexicului, iar și de președintele COP16. Și acolo au participat lideri femei, nu doar din Mexic, ci și din Africa de Sud, Danemarca și um, alte țări. În premiera sau înainte de evenimentul uh, COP17. Și Cristiana Figueres, care este secretar general la UNFCCC, uh, a fost foarte activă în organizarea acestui eveniment. Și știu că acest eveniment se va repeta la conferința de la Durban pentru ca aceasta să devină o tradiție și o parte a gândirii pe teme de schimbări climatice. Și un ultim punct se referă la comunicare, care este esențială. Trebuie să ne gândim cum comunicăm, cum discutăm despre schimbările climatice. Guvernul din, Afri- din Africa de Sud a planificat un program de activitate pe marginea leadershipului femeilor în paralel cu lucrările COP17 și va exista de asemenea o reuniune la nivel înalt a femeilor care va reuni un număr important de femei miniștri și să sperăm că și bărbați miniștri, pentru că atunci când discutăm despre aceste aspecte cruciale, să nu, să, să nu implicăm doar femeile. Nu trebuie ca doar femeile să discute între ele despre ce trebuie făcut, ci și bărbații trebuie să conștientizeze această dimensiune de gen. Iată pe scurt ce am avut eu de, de spus. În concluzie, avem instrumentele necesare în Uniunea Europeană dar aceasta este o inițiativă foarte bună pentru că trebuie să facem și mai mult pe partea de implementare. Tack så hemskt mycket för eh, din presentation och eh, du gav... Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această introducere. Vă suntem recunoscători pentru că v-ați făcut timp pentru a veni la comisia noastră. reprezentați un exemplu foarte bun și ați dat uh, exemple grăitoare în ceea ce privește uh, evoluțiile privitoare la egalitatea de gen în contextul schimbărilor climatice. Vă voi uh, prezenta doi experți care vor vorbi fiecare pentru 15 minute. În primul rând, doamna Irene Dankelman, de la Universitatea din uh, Nijmegen. Aveți cuvântul, doamna Dankelman. Tit, vașe gut. Thank you very much and... Mulțumesc uh, foarte mult. Bun venit tuturor. Mă bucur foarte mult să văd atâtea fețe, atâtea persoane prezente. Asta arată că subiectul vă interesează. Eu sunt, uh, sunt ecologistă. La universitatea mea lucrez într-un departament tehnic și uh, în munca mea am văzut cât de importantă este dimensiunea socială. Am uh, lucrat de-a lungul timpului cu grupuri de bărbați și femei și mi-am dat seama cât de importantă este această problemă legată de gen. Obiectivul introducerii mele este acela de a prezenta, de a arăta fața umană a acestei, uh, acestui subiect. Voi vorbi în uh, limba mea maternă, pentru că am fost încurajată să fac așa, voi vorbi în olandeză, așadar. Sper că veți putea simți pasiunea pe care o simt pentru acest subiect. Nu am adus o prezentare în PowerPoint, am doar câteva imagini pe care doresc să vi le împărtășesc pentru a vedea și câteva fețe umane wordt vaak gezien als een technisch en politiek. Schimbările climatice sunt foarte adesea considerate chestiuni de natură tehnică sau politică care au uh, amploare internațională. Adesea se uită latura umană a schimbărilor climatice. Oamenii, societățile determină în mare parte evoluția climei schimbările climatice se manifestă la nivel local. Și aceste schimbări sunt legate de inegalitățile sociale care există. Ande, from Ghana. Says 45... Doamna Atitala Bande din Ghana, care are 45 de ani, poate fi văzută în această imagine. Ea ne spune că are șapte copii, casa dânsei a fost distrusă de inundații și uh, culturile de uh, porumb în mare parte au fost și ele distruse de inundații. Aceasta este situația a miliarde de femei și uh, fete din lume, care au din ce în ce mai puține posibilități, din ce în ce mai puține șanse și din ce în ce mai puține certitudini. Constatăm tot mai des că schimbările suportate de uh, mediu, de biodiversitate, de natură, au consecințe care consolidează, înrăutățesc inegalitățile deja existente. Așa încât dacă acordăm femeilor o șansă, ele pot juca un rol pentru asigurarea dezvoltării durabile. Multe femei se luptă să supraviețuiască la ora actuală în condiții extreme și foarte greu de prevăzut. E vorba de secete, de inundații, nivelul apelor, nivelul oceanelor crește și toate aceste elemente amenință supraviețuirea femeilor. Calitatea apei potabile este calitatea destinată agriculturii. Sunt și multe alte elemente. Aprovizionarea cu energie, de exemplu, ne arată că sunt tot mai multe dificultăți. S-a vorbit de 2 miliarde de persoane care depind de alți combustibili, de combustibili ecologici. Și există foarte multe locuri care sunt vulnerabile în fața catastrofelor naturale. Numărul acestor locuri crește. Foarte multe comunități sunt amenințate. Securitatea alimentelor și securitatea aprovizionării cu energie sunt elemente care sunt reprezintă amenințări foarte mari. Acest lucru se aplică și sănătății, pentru că pot surveni catastrofe naturale și indirect um, acest lucru afectează viața. Aprovizionarea cu alimente este tot mai limitată. De asemenea, lipsa de apă potabilă duce la răspândirea bolilor precum uh, malaria și febra teng. Institutul Medical din Kenya spunea în 2010 că schimbarea de temperatură în orașul Nairobi a dus la creșterea considerabilă a numărului de paraziții ai malariei și la num a numărului de țânțari care transmit această boală. Grupul interguvernamental pentru schimbări climatice a explicat că, în general, comunitățile cele mai sărace sunt uh, adesea cele mai uh, concentrate și trăiesc în zone de risc. Aceste comunități sunt cele mai vulnerabile. Ele au tot mai puține posibilități de adaptare și depind de anumite resurse care sunt afectate de evoluțiile climatice, de exemplu apa. Pentru anumite comunități este foarte greu să se adapteze la schimbările climatice și aceste dificultăți sunt adesea legate de acces și de controlul uh, acestor evenimente naturale, sociale, fizice și financiare. Și trebuie să menționăm și aspectul politic. Acest, acești oameni trăiesc în condiții foarte precare și persoanele vulnerabile, persoanele cu handicap sau persoanele în vârstă sau minorii sunt persoanele cele mai afectate de schimbările climatice. Una dintre inegalitățile cele mai evidente în societățile noastre au de-a face cu uh, genul. E vorba de inegalități de ordin social. E adevărat, s-au făcut progrese. Tot mai mulți tineri au acces la educație în țările de jos și nu numai, în toate țările europene am uh, avut întotdeauna posibilități diferite pentru bărbați și femei schimbările climatice afectează și ele în mod diferit bărbații și femeile. Iată o imagine din Hanoi, din Vietnam. E vorba de femei care sunt afectate de schimbările climatice în sensul în care este foarte dificil pentru ele să aibă acces la anumite produse. Dacă nu au apă, dacă nu au combustibil, aceste femei sunt obligate să plece pe jos în căutarea proviziilor. Dacă nu uh, sunt alimente disponibile și dacă alimentele nu sunt disponibile în cantități suficiente, femeile lasă copiii să mănânce înaintea lor. Așadar, ele sunt uh, supuse la presiuni foarte mari și sunt de asemenea expuse la multe substanțe chimice poluante. Pentru că se folosesc combustibili de calitate inferioară și locuiesc în preajma eh, complexurilor energetice, complexurilor industriale periculoase. Femeile sunt eh, eh, mult mai vulnerabile în perioada în care sunt însărcinate. Interfața între biosferă, ecosferă și viața socială devine tot mai evidentă pe măsură ce schimbările climatice devin și ele tot mai evidente. Producția agricolă este supusă la presiuni tot mai mari și uh, apa și biocombustibilii sunt tot mai, uh, în cantități tot mai disponibili în cantități tot mai mici. Un studiu al London School of Economics este foarte adesea citat. Acest studiu a um, analizat mai multe catastrofe naturale și arată că femeile au mai puține șanse de supraviețuire în caz de catastrofă naturală decât bărbații. Cu cât există mai inegalități de gen mai mari, cu atât ele se adâncesc în caz de catastrofă naturală. Situațiile în care sunt mai multe victime prin rândul bărbaților reprezintă doar excepția. Aici avem o imagine din uh, Indonezia, din uh, în cazul tsunamiului din 2004, femeile au reprezentat uh, în jur de 55-70% din victime. Ele sunt uh, victimele unei sărăcii tot mai mari uh, ca urmare a acestei tragedii. Uraganul um, Katrina din 2005, care a afectat regiunea fluviului Mississippi din Statele Unite, a afectat foarte multe familii monoparentale. și multe familii monoparentale eh, din Africa au fost eh, afectate de acest eh, eveniment. Genul nu este singurul parametru în joc. Există o legătură și cu etnicitatea, cu ehm, vârsta și cu nivelul economic și social. În aceste condiții, constatăm de asemenea că femeia nu este doar victima majorității situațiilor. În general, femeile încearcă să se organizeze, ele devin militante, activiste, încearcă să lupte în primele rânduri împotriva schimbărilor uh, climatice și să conducă lucrările de reconstrucție. Această femeie vine dintr-un uh, sat din Bangladesh ea ne spune că nu este o victimă, că nu se simtă, simte uh, victimă, spune că nu suntem născuți ca să suferim, ci pentru a ne lupta. Ea a primit o pregătire în domeniul combaterii catastrofelor și a fost aleasă membră a Comitetului Local de uh, Reacție la Catastrofe. Uh, aceste uh, femei uh, au uh, construit din argilă un fel de plute care să le ajute să se salveze în caz de catastrofă naturală. Ele sunt așadar, într-o anumită măsură, pregătite. Am vorbit deja despre refugiații climatici. Știm că există legături între schimbările climatice și fenomenele migratorii în țările de jos uh, s-a anunțat că au venit în jur de 50 de milioane de refugiați, că până în 2020 vor veni 50 de milioane de refugiați climatici. Un reprezentant al Universității din California a spus că dacă trebuie să Uh, trăim în uh, condiții foarte dificile, tendința este de a încerca să emigreze și această tendință se um, observă în special în cazul femeilor. Însă există aici și o anumită neînțelegere. E adevărat, uh, există circunstanțe extreme, um, uragane, furtuni, cicloane. Acestea se bucură adesea de atenția presei, însă există și alte fenomene care acționează uh, Uh, în mod mai discret și care generează multe dificultăți pentru femei. Se pare că există, din acest punct de vedere, o altă diferență între femei și bărbați. Femeile, în general, încearcă să se mobilizeze, să-și mobilizeze rețelele sociale, în timp ce bărbații au mai degrabă tendința de a părăsi locul afectat căutând uh, locuri de muncă în alte parte. Femeile așadar sunt lăsate în urmă și devin uh, cap de familie. Așadar, aceste femei sunt obligate să-și asume sarcini suplimentare. Dacă aceste femei până la urmă decid să emigreze, ele sunt supuse riscurilor suplimentare. Recent s-a făcut uh, public un studiu care arată că tot mai multe tinere din Bangladesh și din Etiopia emigrează din uh, uh, motive eh, din motive de uh, catastrofe naturale, de inundații. Au fost forțate să se uh, căsătorească, să se căsătorească din uh, căsătorii aranjate sau să se prostitueze. Există o rețea numită Women in Europe for a Common Future care a realizat un studiu, e vorba de una dintre numeroasele rețele preocupate de aceste probleme. Eu am încercat să conturez într-un fel dimensiunea socială a schimbărilor climatice și uh, vectorii legați de gen. Am vrut să subliniez diferențele și să subliniez faptul că toate acestea necesită atenția noastră urgentă. Este esențial ca experții și oamenii politici să recunoască uh, că schimbările climatice nu reprezintă doar un dosar tehnic sau politic, că înainte de toate e vorba de o problematică de ordin social. Și cred că în uh, studii, în politici, în proiectele pe care le facem, um, trebuie să uh, acordăm o atenție suplimentară grupurilor cele, celor mai vulnerabile. Să încercăm să-i protejăm pe acești oameni mai mult. Desigur, alături de bărbați există femei, alături de adulți există copii, uh, există persoane sărace, există refugiați. Trebuie ca toate aceste grupuri să primească atenția meritată din partea oamenilor politici. Și toate sectoarele implicate trebuie să participe la crearea de politici. Aveți aici o tânără um, din India. Vocea acestor persoane trebuie să se facă auzită și trebuie să încercăm să înțelegem situația climatului care se schimbă tot mai mult. Tax. Tack så mycket för det. Och, eh... Președintele, mulțumim. Se pare că sunt ceva probleme tehnice. Ehm, deci mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am ascultat-o pe Irene Dankelman, care a vorbit despre foarte multe lucruri interesante. Dumneavoastră, stimată doamnă, ați spus că femeile nu sunt doar victime, ci ele fac și parte din soluția la problemă și sunt complet de acord. Noi ne continuăm programul și Dăm în continuare cuvântul doamnei Ioana Borsa, care este expert în materie de gen la Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru această invitație. Trebuie să spun că, din punct de vedere tehnic, e prima dată când Institutul pentru Egalitatea de Gen de la Vilnius, care este o instituție europeană recentă, își prezintă activitatea în acest cadru. Deci suntem pentru prima dată la comisia dumneavoastră și mă bucur acest lucru. Titlul prezentării mele este următorul. titlul este um, Gen și uh, schimbări climatice, focalizare pe Europa în 2012. În uh, timpul președinției daneze a Consiliului se va pune un uh, mare accent pe schimbările climatice și pe egalitatea de gen de vreme ce institutul nostru a primit un mandat de a pregăti un raport pentru președinție și să dezvolte platforma de la Beijing pentru acțiune și o serie de indicatori, am început, iată, să întocmim un studiu și să desfășurăm uh, cercetare. Astăzi vă voi prezenta principalele elemente ale muncii noastre de cercetare care încă e în desfășurare. La finele lui octombrie, la începutul noiembrie, vom, uh, sper eu, vom uh, trece prin toată faza administrativă și cândva în februarie 2012 sperăm să putem publica acest studiu astfel încât să-l aibă toată lumea. Unul dintre scopurile raportului este, după cum ziceam, să monitorizăm aplicarea primului obiectiv cel referitor la femei și la schimbările climatice. Iar acest lucru e valabil și pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană. Deocamdată am examinat foarte multe probleme, foarte multe chestiuni referitoare la perspectiva globală a schimbărilor climatice, însă am încercat să ne focalizăm cercetarea și discuțiile pe problemele cu care se confruntă statele membre la ele acasă și cum poate fi integrată dimensiunea de gen. Principalele teme despre care am să vorbesc aici și uh, pentru care am să vă dau uh, și exemple pot fi rezumate astfel cum sunt percepute schimbările climatice în funcție de gen, în funcție de vulnerabilitate și care este contribuția femeilor și bărbaților la emisia de gaze cu efect de seră. Sigur, n-am să arăt cu degetul spre o categorie sau alta, nu vreau să vinovățesc pe nimeni, vreau pur și simplu să subliniez niște chestiuni, să arăt că ele sunt importante, mai ales atunci când sunt elaborate politici și se iau în vedere soluții. Voi arăta că există capacități diferite și că bărbații și femeile reacționează diferit, sigur, în funcție de situația lor și de statutul social ei au răspunsuri diferite la amenințările aduse de schimbările climatice, de asemenea sunt atitudini diferite de percepție a politicilor climatice de la bărbați la femei și de asemenea vă arăta care este impactul diferit la bărbați față de femei al politicilor concepute în acest domeniu. Un lucru care a reieșit foarte clar din cercetarea noastră și din alte colaborări este că dimensiunea de gen e marginalizată în cercetările privind schimbările climatice. Nu este o temă prea des abordată. În același timp, noi credem că și uh, reciproca este adevărată. De multe ori, când se vorbește despre calitatea de gen, schimbările climatice sunt și ele marginalizate ca temă. De asemenea, cercetarea în acest domeniu este uh, insuficientă față de alte domenii. Există foarte puține inițiative de cercetare, prea puțin interes uh, de combinare a ambelor uh, perspective și, de asemenea, prea puține resurse financiare pentru asemenea studii de cercetare. Iată deci ce am încercat noi să facem, să arătăm prin uh, studiul nostru, anume să arătăm că există o dimensiune de gen în politica privind schimbările climatice și în cercetarea respectivă, ea ar trebui să fie integrată, preluată și să fim conștienți că această chestiune nu este doar una tehnică, ci și socială, este o responsabilitate umană și chiar o responsabilitate economică. S-au uh, menționat deja câteva lucruri de antevorbitoare, așa că am să trec foarte rapid asupra rolurilor diferite pe care le au femeile și bărbații în societate. Ei au acces uh, diferit față de femei la educație, au un alt statut social și așa mai departe. De asemenea, au o, un comportament de reacție diferit la amenințările ce decurg din uh, schimbările climatice. În Europa s-a făcut uh, cercetare, s-au făcut cercetări în zona arctică, unde s-a arătat că uh, Schimbările climatice au un impact diferit asupra bărbații și femeilor ce locuiesc în acea zonă. De exemplu, femeile se adaptează mult mai ușor la aceste schimbări. Își pot adapta stilul de viață, pe când bărbaților le este mai greu. Din nou, nu vreau să arunc vina asupra unora sau altora. Vreau doar să arăt că există diferențe de care trebuie să ținem cont. De exemplu, valul de căldură cu care s-a confruntat Europa sau uh, inundațiile au afectat în mod diferit femeile față de bărbați, deoarece resursele, statutul din acel moment și modul în care au depășit aceste evenimente au fost foarte diferite. În ce privește gazele cu efect de seră, există mai multe stadii, poate le, studii, poate le cunoașteți arată că reacția e diferită din cauza statutului social și a puterii economice. Bărbații folosesc uh, transporturi mai scumpe care produc mai multe gaze, în timp ce femeile tind să stea mai aproape de casă, să își îngrijească familia, aleg uh, locuri de muncă care nu necesită o deplasare pe distanțe foarte mari. De asemenea, femeile mănâncă mai puțin decât bărbații. În același timp, femeile, dacă ele ar avea un statut uh, comparabil cu bărbații, uh, s-ar vedea că um, emisiile pe care ele le generează sunt mai mici decât cele pe care le generează bărbații. Acest lucru înseamnă că nu doar genul, nu doar sexul este un factor pe care trebuie să-l avem în vedere în această ecuație, ci și statutul uh, puterea economică, resursele și așa mai departe. Există capacități diferite de a atenua schimbările climatice și de adaptare la nivel individual. Iată alte exemple. Din cauza rolurilor pe care le avem în societate și acum a modului în care e organizată societatea, fetițele și băieții nu au acces uh, în mod egal la învățământ, la educație și de aceea nu pot să intre în mod uh, egal în aceleași profesii, nu se bucură de aceeași respectabilitate sau de aceleași salarii. Iar acest lucru va avea consecințe ulterior și se vede în viața de zi cu zi. De exemplu, dacă e să, să alegi un furnizor de energie foarte ecologic, de unde știi, ca femeie, n-ai suficiente informații dacă nu ești interesată de mai din timp? Ca femeie nu ești suficient de bine informată, nu știi ce hotărâre să iei. Deși ca femeie s-a constatat că există o mai mare sensibilitate la sursele ecologice decât uh, ar avea un bărbat. De asemenea, femeile folosesc mijloace de transport mai ecologice. Percepția și atitudinea referitoare la atenuarea schimbărilor climatice, iată o noutate pe care o putem semnala și care are relevanță pentru discuția de aici. Cu toții știm că la nivel european există studiile acelea făcute de Biroul Statistic, studiile Eurobarometru și, de asemenea, în schimbările climatice, mai multe studii au încercat să sondeze atitudinile și percepțiile noastre. Și au încercat să vadă dacă există diferențe între femei și bărbați în modul în care percep uh, soluția la schimbările climatice și cât de importantă e, de fapt, această temă. Pe lângă sondajele Eurobarometru s-au mai uh, efectuat și studii de cercetare în mai multe state membre pentru evaluarea acestor diferențe. Și s-a constatat clar că există o diferență între modul în care percep femeile schimbările climatice față de bărbați. Femeile consideră că amenințarea e mai mare, de exemplu. De asemenea, femeile preferă un alt tip de politici și măsuri. Femeile sunt uh, împotriva puteri nucleare, în mod clar. Sunt uh, mai îngrijorată de schimbările climatice, deoarece le pasă mai mult de problemele de sănătate și de problemele sociale, de uh, copii, de asistență acordată familiilor, de probleme care sunt uh, mult mai apropiate de viața lor de zi cu zi sunt mai puțin interesate de soluțiile tehnologice. Și asta, revenind la ceea ce ziceam mai devreme, uh, ține de accesul la educație, de instruirea tehnică pe care o pot ele căpăta. Un alt lucru pe care am vrut să-l analizăm a ținut de măsurile luate de statele membre pentru abordarea problemelor climatice. Sigur că cifrele pot fi uh, discutate și uh, exemplele la fel. Dar noi am încercat să vedem modul în care politicile referitoare la schimbările climatice sunt percepute de femei și bărbați. Și a rezultat că unele politici sunt uh, preferate de femei. De exemplu, femeile consideră că există politici care le pot afecta în mod direct față de bărbați. Iar acest lucru s-a văzut când am analizat taxele la prețurile pentru energie, prețurile pentru consum de energie și alte reglementări de tip fiscal. Aici am încercat să arăt de ce ar trebui să avem în vedere perspectiva de gen când vorbim despre schimbări climatice. Am pornit de la ideea că, într-adevăr, femeile sunt diferite de bărbați, au roluri diferite, nevoi diferite, atitudini și perspective diferite, însă și uh, în ce le privește femeile sunt diferite unele de altele și în statele membre și în regiunile statelor membre. Femeile trebuie avute în vedere atunci când uh, elaborăm soluții pentru schimbările climatice. Și uh, apoi, uh, de ce ar trebui să avem în vedere dimensiunea de gen? Pentru că, ca în orice alt domeniu, trebuie să asigurăm uh, egalitatea și dreptatea până la urmă. Este un domeniu care ne afectează pe toți, ceea ce înseamnă că trebuie să fie reprezentate mai multe grupuri, mai multe opinii, mai multe perspective. Și în al doilea rând, pentru că uh, aduce un plus de eficiență și eficacitate. Ar fi o risipă de resursă și de capacități umane să ignori uh, opinii sau să lași pe din afară categorie ce ți-ar putea aduce soluții ce ne privesc pe toți. am ajuns uh, la concluzia că atunci când vorbim despre schimbări climatice, e important să știm cine decide, ce, unde, la ce nivel, cum, ce resurse sunt implicate, cine acționează, practic, și am uh, evaluat uh, modul în care e percepută lupta împotriva schimbărilor climatice, cum sunt elaborate politicile, soluțiile și cum e avut în vedere dimensiunea de gen. Acum uh, am vrut să revin la ideea cu care am început și anume că e foarte important ca dimensiunea de gen să fie considerată importantă pentru egalitatea de gen și uh, e importantă pentru schimbările climatice și, cum ziceam, reciproca este de asemenea adevărată. Președintele, mulțumim foarte mult pentru prelegerea dumneavoastră. Mulțumim, doamna Borza. Institutul acesta pentru egalitatea de gen este foarte important și uh, nu doar uh, pentru noi cei din Parlament, ci pentru uh, statistică și pentru cercetare. Activitatea dumneavoastră e de o importanță majoră, deoarece ne permite să înțelegem mai bine lucrurile și să luăm hotărâri. Am să-i dau acum cuvântul raportorului din umbră, însă înainte de asta Vreau să-i dau uh, cuvântul doamnei Kill Nielsen, care are un comentariu de făcut. J'aimerais demander à madame... Mulțumesc. Aș vrea să abordez o chestiune cu doamna comisar. Vroiam să o întreb dacă crede că lucrurile se pot schimba este vorba de cuvântul gen sau femeie, care nu apare niciodată în textele Uniunii Europene cu privire la schimbările climatice, de exemplu în foaia de parcurs pentru 2050 sau în inițiativa emblematică Strategia 2020. Acești doi termeni, femeie și gen, nu apar deloc și sper că lucrurile vor evolua în această privință. Și mai vreau să vă întreb dacă Comisia are în vedere să țină seama de aspectele de gen uh, prin colectarea de date pe sexe și prin instituirea unor programe ambițioase pentru a atrage mai multe femei în acest sector. Am văzut acest lucru în uh, inițiativa C3E. Este o inițiativă care a implicat opt guverne, care datează de mai mulți ani și care avea ca scop încurajarea uh, orientării fetelor în sectoarele energiei verzi. Puteți să-mi dați un răspuns, vă rog? Mulțumesc foarte mult. Vreți să faceți un comentariu? Vă rog. Da, mulțumesc. Genul nu este menționat în foaia de parcurs 2050. N-aș spune că vom face asta data viitoare, pentru că una din marile provocări când redactăm astfel de foi de parcurs este că foarte multe chestiuni trebuie integrate și atunci riscăm să ne pierdem uh, din priorități. Iar prioritatea noastră în acest caz era transformarea sectorului energetic și um, trebuia să ne gândim care ar trebui să fie țintele pentru 2020, pentru 2030, care ar trebui să fie reperele și care ar fi potențialul diferitelor sectoare, precum transporturi, construcții, agricultură țară și așa mai departe. Asta nu înseamnă că aceste aspecte trebuie detaliate în politicile dumneavoastră. S-a vorbit despre aspectele fiscale și eu sunt de acord cu o fiscalitate mai verde. Dar uh, este important să privim acest lucru nu doar din punctul de vedere al genurilor, ci și din punctul de vedere al vârstnicilor sau al um, familiilor, uh, al persoanelor care trăiesc singure. Deci ar trebui să avem uh, un sistem uh, fiscal care să fie mai adaptat la toate aceste lucruri și sunt de acord cu ceea ce spunea doamna Nielsen, că ar trebui să avem uh, date uh, defalcate pe sexe. Și acestea sunt foarte importante atunci când uh, luăm decizii. Uh, nu cred că facem acest lucru suficient, dar este important să o facem. Pentru că atunci când luăm decizii care au ca efect transformări majore, trebuie să ținem seama de aceste date, iar deciziile noastre trebuie să fie bazate pe date concrete și pe cunoștințe. Mulțumesc foarte mult! Vreți să spuneți ceva? Vreți să adăugați ceva? Nu? Bun. Atunci trecem mai departe. Vom uh, avea comentarii din partea raportorului fictiv și dau cuvântul doamnei Estrela. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor uh, persoanelor care au făcut prezentări. Le mulțumesc pentru că ne-au prezentat rezultatele studiilor și date concrete. Eu am redactat o serie de rapoarte pe marginea schimbărilor climatice în cadrul Parlamentului European și am participat la foarte multe conferințe pe tema schimbărilor climatice. Și activitatea mea în această comisie, prin prisma activității mele în această comisie, mă preocupă și discriminarea împotriva femeilor. Iar în acest raport noi încercăm să punem la oaltă două subiecte, schimbările climatice și efectele acestora asupra femeilor. Ambele teme sunt extrem de importante în activitatea mea ca europarlamentar. Este clar că femeile sunt afectate mai negativ de toate genurile de situații și asta pentru că sunt mai discriminate în societate. Dacă vă uitați la criza actuală, femeile nu sunt principalii responsabili de criza economică pe care o traversăm acum. Totuși, femeile sunt principalele victime ale crizei Același lucru este valabil și în cazul dezastrelor naturale, în cazul sărăciei și așa mai departe. Problema este că femeile, per ansamblu, sunt mai puțin educate și, prin urmare, au un acces redus la informație și cunoaștere, ceea ce le prejudiciază drepturile. Oricum, uh, avem un prestigiu social mai redus decât uh, bărbații, avem mai puține proprietăți decât bărbații și suntem uh, apreciate mai puțin la nivel social. Suntem victime ale prejudecăților sociale și religioase. Și totuși, femeile sunt mai preocupate și mai ocupate cu bunăstarea familiilor și copiilor lor. Așa cum spun și experții, femeile sunt ultimele care mănâncă atunci când există un deficit de hrană, tocmai pentru că le pasă întâi de ceilalți. Din aceste motive și pentru că femeile sunt uh, cel mai afectate de sărăcie, atunci când uh, va exista un uh, război, următorul război, despre care mulți spun că va fi un război al apei și hranei, tot femeile vor fi principalele victime. Trebuie să fim conștienți de acest aspect. Femeile reprezintă majoritatea refugiaților, inclusiv din cauza schimbărilor climatice. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem așa cum trebuie. Și tot din aceste motive, femeile trebuie să fie implicate în procesele decizionale. Femeile ar trebui să aibă un cuvânt de spus atunci când uh, vine vorba de luarea deciziilor uh, referitoare la reacțiile la schimbările climatice și ar trebui să fie implicate mai mult în cercetare. Avem femei cercetători, dar uh, avem nevoie de o suplimentare a acestui număr. Apoi, femeile ar trebui să fie mai implicate în gestionarea resurselor uh, insuficiente. Și pentru asta, femeile trebuie să dobândească mai multe cunoștințe și să devină mai conștiente de nevoia de a trata mediul cu mai multă grijă. Și cred că femeile pot avea o contribuție majoră pot contribui la prevenirea dezastrelor naturale și la prevenirea schimbărilor climatice. În ceea ce privește aspectele demografice și respectul uh, pentru drepturile omului și ale femeilor, femeile trebuie să se bucure de toate drepturile lor, astfel încât să-și valorifice la maxim Uh, rolul și contribuția la prevenirea schimbărilor climatice. Mulțumesc uh, foarte mult! Înainte de a merge mai departe, dau cuvântul doamnei Iana Kudakis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să apreciem calitatea femeilor de a face lucruri. Eu uh, susțin cauza femeilor și spun că putem să fim și suntem egale cu bărbații nu accept uh, faptul că suntem uh, niște femei pricăjite într-un colț al sălii. Acest concept mi s-a părut foarte greu de înțeles. Nu prea înțelegeam cum de această chestiune poate afecta mai mult o femeie decât alte grupuri vulnerabile, bătrâni sau copii. Dar haideți să privim această chestiune dintr-o perspectivă a femeilor. Nu mi plac stereotipurile, dar cineva spunea că femeile dețin controlul asupra treburilor gospodărești. Da, poate că așa este. Poate că sunt mai responsabile de utilitățile casnice și de sarcinile casnice și ele sunt cele care decid să aleagă produse mai ecologice și femeile sunt principalele educatoare ale generației viitoare. Deci femeile pot să aibă o abordare mai ecologică și să o transmită mai departe generațiilor viitoare. Acum cineva spunea că femeile sunt mai sensibile când iau decizii, nu mai știu cine a spus asta, când aleg o mașină, de exemplu. Cred că femeile au evoluat foarte mult, cel puțin în Europa, și femeile chiar își aleg mașinile singure și aleg opțiunile mai ecologice și mai economice, pentru că până la urmă vorbim despre bani atunci când cumpărăm o mașină ecologică, o mașină electrică, care este mai scumpă decât una obișnuită. Cred că în foarte multe situații putem să spunem că femeile sunt responsabile pentru că, pe ansamblu, ele sunt cele care conduc gospodăria. În plus față de activitatea lor la serviciu, ele pot face aceste alegeri și pot să-i educe pe ceilalți. În plus, femeile sunt mai sensibile, în sensul că pot integra și alte grupuri aceste grupuri de schimbări climatice uh, trebuie să includă și alți factori interesați, nu doar uh, femei. Și mai există un aspect uh, în care femeile sunt afectate. Prima mm, vorbitoare a vorbit despre femeile din lumea a treia. Femei care sunt mai sărace decât cele din restul lumii și de aceea au nevoie de mai mult sprijin. În agricultură, sunt mai uh, prost plătite și nu au acces la surse de venit considerabile. Acum, întrebarea se pune dacă schimbările climatice afectează doar femeile sau în mod predominant femeile. Cred că trebuie să avem o perspectivă globală. Nu știu dacă este o chestiune de gen putem să vorbim despre acest aspect în problematica de gen, dar și în alte domenii. Se spunea că este vorba de o responsabilitate socială și umană și cred că trebuie să progresăm înspre această direcție. Este bine că vorbim despre problemele femeilor, dar cred că este o chestiune mai largă decât atât. Mulțumesc uh, foarte mult. Vreți să faceți comentarii, vă rog? Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru toate reacțiile care arată implicarea dumneavoastră în această chestiune din diferite perspective, bineînțeles. Aș vrea să reacționez la provocarea pe care a lansat-o ultima vorbitoare și anume să dovedim că este chiar o problemă de gen. Schimbările de mediu, inclusiv schimbările climatice, tind să crească inegalitățile și diferențele sociale existente. Și una dintre inegalitățile cele mai uh, flagrante este inegalitatea de gen. Așa că dacă nu abordăm schimbările climatice într-un mod care să țină seama de aceste inegalități, atunci uh, riscăm ca inegalitățile să se adâncească. Așadar, este un stimulent. Este necesar să ținem seama de diferențe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ținem seama și de alte aspecte. S-a vorbit despre aspectele orizontale, despre suprapunerile între sărăcie și schimbările climatice. Ce înseamnă, de exemplu, pentru o adolescentă să trăiască într-un uh, mediu dăunător? În general, nu doar fetele sunt afectate, ci și bărbații. Gen înseamnă și femei și bărbați. Așadar, soluțiile nu ar trebui să fie doar pe umerii femeilor, ci ar trebui să îi implice și pe bărbați. Și aceasta este o altă reacție pe care aș vrea să o fac. Și bineînțeles, femeile nu sunt doar victime, sunt actori importanți și activiști importanți în aceste domenii. I'll give the floor to Mrs. Doamna Borsa are cuvântul. I also wanted to say thank you for the comments and uh, Mulțumesc și eu doream să vă mulțumesc pentru comentarii și pentru uh, perspectivele pe care le-ați uh, conturat și doream să reacționez la observația referitoare la femei ca victime. Uh, Într-adevăr, uh, când vorbim despre schimbările climatice, discursul uh, general uh, privitor la femei este că acestea sunt victimele schimbărilor climatice, că sunt în poziții vulnerabile și așa mai departe. Cred că încercarea de a arăta că femeile sunt implicate în aceste evenimente și altfel, că ele uh, pot găsi și soluții și că au capacitatea de a aborda aceste um, probleme, este o altă um, perspectivă asupra acestor probleme. Dacă ne concentrăm asupra numărului de femei și a modului în care femeile sunt implicate în procesul decizional și la ce nivel al procesului uh, decizional sunt implicate femeile, ce fel de acces au femeile la um, probleme. Cred că este o metodă de a concentra discuțiile și pe alte fațete ale problemei. Doream de asemenea să dau exemplul uh, alegerii vehiculului propriu sau uh, alegerile de zi cu zi legate de nevoile zilnice. Eu doream să spun că datorită acestor uh, preocupări ale femeilor și datorită statutului social al majorității femeilor, uh, poate uh, exista situația în care femeile nu își permit să cumpere un vehicul ecologic, dar sunt mai multe uh, metode în care se poate aborda problema schimbărilor climatice și când luăm decizii trebuie să ținem și de, seama și de situația femeilor și să încercăm să nu uh, permitem uh, femeilor să um, facă decizii grecisii. Cam acesta era sensul uh, argumentelor mele. Președintele, doamna Hedegaard trebuie să ne părăsească în curând, așa că îi dau cuvântul pentru comentariile de încheiere. Mulțumesc foarte mult! În această discuție cred că trebuie să facem uh, diferența între schimbările climatice și femeile din Europa și schimbările climatice și felul cum afectează ele femeile din uh, țările în curs de dezvoltare. Ați spus că uh, schimbările climatice nu fac decât să adâncească inegalitățile. În anumite culturi, în Somalia, Bangladesh, Vietnam sau oriunde, este de la sine înțeles că schimbările climatice vor avea consecințe diferite asupra uh, fiecărui uh, sex. Și, bineînțeles, acest lucru uh, va depinde și de poziția în societate, de um, faptul că anumite persoane sunt în câmpul muncii, altele sunt casnice, um, distanța până la sursa de energie, accesul la educație și așa mai departe. Cred de aceea că este corect să spunem că strategiile climatice de atenuare și de adaptare trebuie să uh, ia în considerare aspectul legat de gen. Dar discutăm lucrurile în context european. Știm că există inegalități, că există uh, diferențe de salarii între bărbați și femei, că există diferențe uh, în ocuparea forței de muncă că sunt puține femei în uh, domeniul științelor naturale, de exemplu, sau în poziții de conducere. Dacă considerăm că trebuie să luptăm împotriva acestor fenomene prin uh, schimbare climatice, cred că trebuie să ne gândim de două ori. Mâine Comisia va lua o decizie privind viitorul PAC recunosc că nici acolo nu veți găsi nicio trimitere la gen. Asta nu înseamnă că problema nu ne preocupă, nu înseamnă că femeile nu sunt uh, luate în considerare, dar nu, nu dorim să subliniem diferențele care există în continuare în Europa. În uh, domeniul achiziționării de autovehicule, cred că aici uh, politicile uh, ecologice pot schimba ceva. Trebuie să uh, ne asigurăm că transportul public uh, este mai bine dezvoltat și trebuie să ne asigurăm că facem acest lucru pentru că mai multe femei uh, folosesc transportul în comun pentru a merge la lucru decât bărbați. Putem încerca să rezolvăm anumite inegalități și în acest punct. În această vară, de exemplu, au fost uh, inundații în Copenhaga sau în uh, Polonia și cred că acest lucru uh, nu are o insiune de gen. Cel puțin din perspectiva mea nu cred că există. Nu cred că există inegalități în acest sens. Și o ultimă observație. Săptămâna trecută am primit rezultatele ultimului Eurobarometru. Dacă îi întrebăm pe bărbați și femei ce cred despre climă, Știți că multe sondaje arată diferențe foarte mari între bărbați și femei. Dar e foarte interesant. În privința climei, uh, femeile și bărbații gândesc mai mult sau mai puțin la fel, ceea ce confirmă că atunci când vorbim despre relația dintre climă și gen, uh, într-adevăr, uh, problema este cum să... Problema este mai mult privitoare la țările în curs de dezvoltare, mai degrabă decât în cadrul Uniunii Europene, unde discutăm mai mult probleme legate de atenuare uh, și de adaptare la schimbările climatice. Va trebui să părăsesc um, sala acum. Știți că această temă devine tot mai importantă în contextul negocierilor uh, internaționale. Um, de asemenea, cum uh, s-a precizat aici uh, și tema consumului um, este una care va fi discutată. Mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați uh, făcut-o. Mă bucur mult că ați venit în mijlocul nostru și sper ca și pe viitor să putem coopera în același fel. No, no, exact. Eh, har lite mer tid kvar när det gäller den här momentet, så jag vill fråga, nu har ju... Mai avem uh, puțin timp la dispoziție pentru acest punct 6, pentru acest punct, uh, așa încât vă adresez o întrebare. Mai, mai aveți întrebări? Oricine are o întrebare o poate adresa acum, acum este momentul. Okay. Okay, in that case we move on. And we're gonna... Bun, dacă nu sunt alte întrebări, vom trece mai departe. Va trebui să facem câteva schimbări la prezidiu. Okej, då eh, går vi vidare på den här... Bun, reluăm audierea. Avem eh, noi experți care vor face prezentări. Vă mulțumesc pentru prezență. Le voi da cuvântul fiecăruia pentru 15 minute. Pentru început îi voi da cuvântul doamnei Ilianei Șalatec de la Fundația Heinrich Paul uh, din America de Nord. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit uh, ocazia de a mă adresa dumneavoastră azi. Uh, vă rog să mă iertați, dar nu am venit cu o prezentare PowerPoint. Motivul pentru care am decis să nu fac o astfel de prezentare este că prezentarea mea se concentrează pe uh, finanțarea uh, combaterii schimbărilor climatice și nu doream ca uh, atenția la cifre să distragă atenția de, de la problemele importante, de la principiile pe care trebuie să le integrăm, integrăm în problemele legate de, de finanțarea luptei de o dublă integrare pentru dezvoltare durabilă, climă și finanță necesare. După cum s-a spus, uh, schimbările climatice afectează în mod inegal bărbații și, bărbații și femeii. Pentru că uh, există probleme transversale, pentru că există diferențe uh, în experiența femeilor și a bărbaților, în special în cazul în care există probleme de educație, de acces la resurse. Cred că este foarte important să ne gândim la resursele financiare alocate atât în cadrul UE cât și uh, de la țările membre UE către restul lumii uh, pentru uh, acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, acțiuni de adaptare și atenuare. Aceasta este o cerință preliminară pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați și pentru a asigura o abilitare a femeilor. După cum s-a spus, Convenția Cadru a ONU privind schimbările climatice începe acum să incorporeze câteva chestiuni legate de dimensiunea de gen. Um, eu nu sunt de acord cu tot ce a spus uh, doamna Hedegaard. Uh, din păcate, uh, doamna Hedegaard nu mai este alături de noi, dar eu cred că este important să facem referire la um, egalitatea de gen, pentru că este vorba de o problemă transversală uh, Um, care trebuie să apară chiar în probleme care aparent nu sunt legate, um, uh, precum uh, transport, um, energie și așa mai departe. După cum uh, v-am spus, Convenția Cadru a ONU privind schimbările climatice după ultimul acord de la Cancun a început să țină cont de egalitatea de gen și de participarea femeilor. Acordurile de la Cancun au confirmat uh, și uh, obiective pe termen uh, scurt și lung privind finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice. Toate părțile, toate statele implicate, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, vor acorda fonduri suplimentare statelor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să um, um, ia măsuri de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a acestora și de prezervare. Um Doamna comisar a spus că avem nevoie de uh, măsuri și politici uh, care să țină cont de schimbările climatice și să le prevină, însă dacă vrem uh, să luăm măsuri diferențiate pe gen, avem nevoie și de instrumente care să țină cont de fiecare sex. Acest lucru trebuie să um, asigure asigurarea finanțare eficientă. nu e vorba doar de 10% din uh, populația uh, lumii, e vorba de 51-52% din populația uh, lumii. Și dacă nu ținem cont de aceste cifre, rezultatele nu vor fi optime. Finanțarea programelor de dezvoltare e foarte importantă pentru că s-a văzut că dacă ținem cont de gen în implementarea proiectelor, atunci rezultatele sunt mai bune și fondurile sunt folosite în mod mai eficient. Uh, e vorba și de respectarea obligațiilor existente. Deciziile de finanțare um, nu sunt luate într-un vid normativ. Trebuie să se țină cont că dacă nu se uh, ia în calcul finanțarea um, uh, acestor, de finanțarea acestor activități, este posibil să se încalce drepturile omului. Anumite decizii uh, care nu uh, diferențiază între bărbați și femei pot duce la o discriminare împotriva femeilor. Dacă analizăm uh, finanțarea modernă a uh, luptei împotriva climaticii, uh, trebuie să observăm că femeile nu uh, primesc atenția necesară. Uh, ele sunt luate în calcul doar ca grup vulnerabil. Cred că este uh, nevoie de o mm, recunoaștere mai explicită a uh, problemei genului. Um, finanțarea uh, este adesea oarbă la chestiunile de gen. Instrumentele de combatere a schimbărilor climatice ale Uniunii Europene au um, fost uh, folosite până acum și trebuie să fie eficientizate. Fondurile trebuie să fie um, deversate în mod eficient. Acest lucru este um, important și în cadrul uh, G7 și G8 și în cadrul uh, G20 și de asemenea în cadrul Convenției ONU privind schimbările climatice. Acest lucru este important pentru Banca Mondială, pentru uh, Banca pentru Dezvoltare uh, Regională, pentru BEI și pentru uh, instituțiile bilaterale de, finan- de finanțare. Avem nevoie de o abordare de dublă integrare. Trebuie ca politica de dezvoltare să țină cont de aspectul de mediu dacă dorim să ne atingem obiectivul și anume um, de a avea o dezvoltare rezistentă la um, poluare, o dezvoltare ecologică. Dacă analizăm nevoile actuale, constatăm că există o diferență mare între nevoile de finanțare pentru um, statele în curs de dezvoltare și finanțarea furnizată de statele dezvoltate. Acest lucru uh, este așa pentru că mecanismele de finanțare bilaterale se bazează pe um, plăți voluntare și nu pe um, plăți obligatorii și de valori, pe valori obligatorii. Deci sunt multe angajamente care s-au luat, dar ele nu uh, uh, se concretizează întotdeauna și dacă se concretizează, o fac cu întârziere. O altă chestiune uh, este legată de uh, calitatea finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice. Uh, trebuie să ne asigurăm că finanțarea este sigură și trebuie să ne îndepărtăm de uh, abordarea aceasta de la proiect la proiect. Trebuie să folosim uh, instrumentele de care dispunem, mecanismele precum poluatorul plătește, uh, și taxa pe tranzacțiile financiare, um, un domeniu în care Parlamentul European a făcut foarte multe progrese. Trebuie să ne asigurăm că obligațiile sunt respectate și că nu ne îndepărtăm de ele. Criteriile uh, pentru uh, finanțare sunt cruciale și ele Eh, trebuie să țină cont de gen. Când se acordă finanțare statelor eh, în curs de dezvoltare, în, eh, sub formă de împrumuturi concesionare, acest lucru nu face decât să crească datoria statelor sărace. Acest lucru duce la reduceri în programele, programele derulate în sectorul social, programele sociale, în care femeile joacă roluri cheie programele uh, publice folosesc banii contribuabililor. Și de aceea finanțarea trebuie să se facă în conformitate cu principii precum transparența, responsabilitatea și uh, participarea și luarea deciziilor de către public. Aplicarea acestor principii stă la baza uh, furnizării de finanțare echitabilă din punct de vedere al genului. Uh, și um, statele membre trebuie să poată juca un rol um, important în aceste acțiuni. Câteva acțiuni și principii cheie. Cred că este foarte important ca egalitatea de gen să fie principiul călăuzitor în problemele um, transversale, în toate chestiunile legate de finanțare. Trebuie să Uh, devină uh, centrul uh, programului um, ecologic, de evoluție, de dezvoltare ecologică. Instrumentele de finanțare existente sunt foarte lente, se aplică foarte lent și trebuie să transformăm genul într-o prioritate de la bun început. Trebuie să avem uh, criterii și îndrumări care să țină cont de gen, care să fie specifice pentru fiecare finanțare. În uh, problema atenuării, trebuie să uh, ne asigurăm că există un echilibru între proiectele mari și proiectele mai mici dedicate comunităților mai mici și mai sărace care au eforturi mai reduse de uh, uh reducere a emisiilor. Problema aragazelor este una uh, importantă care merită menționată. criterii explicite pe baza genului trebuie să fie incluse în obiectivele uh, instrumentelor de finanțare pentru mediu și uh, instrumentelor dedicate dezvoltării. Trebuie să se includă o analiză obligatorie pe baza de gen a fiecărui proiect. Trebuie să știm și cum se alocă fondurile Trebuie să avem indicatori clari care să arată cum evoluează uh, proiectele finanțate și cum contribuie ele la asigurarea egalității de gen. E foarte important să precizăm și importanța uh, colectării uh, sistematice a datelor um, defalcate pe gen și trebuie ca aceste date să fie urmărite în timp, de la un proiect la altul, pentru a vedea um, care este situația. Din păcate, acum uh, nu avem uh, uh date uh, defalcate pe gen și uh, este problema oului sau a găinii. Se spune uneori că genul nu este relevant pentru schimbările climatice pentru că nu avem datele uh, care să justifice acest lucru. Dar uh, dacă nu ne gândim la um, consecințele schimbărilor climatice asupra um, bărbaților și femeilor, nu vom putea ști mai multe despre acest domeniu. Avem acum um, uh, un moment în care Uniunea Europeană, Parlamentul European poate juca un rol de lider în um, a colectarea de date defalcate pe sex de acum încolo. Trebuie să existe echilibru între sexe și trebuie să avem persoane uh, specializate în acest domeniu. Pentru că altfel uh, principiile de egalitate de gen nu vor fi luate în calcul în proiectele și programele derulate. Avem nevoie de participarea femeilor atât în calitate de uh, părți interesate, cât și de beneficiari și alocarea fondurilor trebuie să fie consecventă cu planurile naționale de dezvoltare și cu uh, strategiile de atenuare și adaptare naționale. E foarte important ca aceste strategii să, se, să fie dezvoltate într-un mod transparent uh, și care să țină cont de diferențele între bărbați și femei și trebuie să uh, nu piardă din vedere persoanele de pe teren care ar trebui să beneficieze de pe urma um, finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice. Regular gender audit. Și în fine, este nevoie de un audit general al alocării de fonduri. E valabil și pentru finanțarea de dezvoltare, cât și pentru finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice. De exemplu, se pare că doar 22% din banii Uniunii Europene pentru asistență respectă agenda aceasta a egalității de gen. Cred că trebuie să facem mai multe pentru a recunoaște faptul că și dimensiunea de gen trebuie să fie un criteriu. Și în fine câteva cuvinte despre Uniunea Europeană și Parlamentul European. Eh, Uniunea și Parlamentul reprezintă cel mai mare colector de fonduri în acest domeniu și uh, Uniunea Europeană cu cele 27 de state membre are o responsabilitate foarte mare în a acționa la nivel global și a asigura egalitatea de gen în materie de gen. Urmează conferința COP de la 17 și aceasta e o ocazie excelentă pentru Uniunea Europeană de a demonstra acest lucru. De exemplu, se negociază un, un fond uh, nou, uh, fond uh, european pentru schimbările climatice și aici, iată, Europa poate să-și demonstreze calitățile de leadership. Și, în fine, Parlamentul European este organul prin care sunt reprezentate popoarele europeane, europene și deci are o responsabilitate socială de a uh, evaluăm modul în care sunt cheltuiți banii contribuabilor în UE prin programele dedicate. Trebuie să se asigure că banii utilizați în granițele sale, în țările învecinate și peste tot în lume, contribuie la agenda privind reducerea emisiilor de carbon. Iar acest lucru trebuie să fie făcut și la Banca Europeană de Investiții, unde există o agendă explicită în acest sens și trebuie să fie evaluate și cele două inițiative pe care le are Uniunea Europeană, Fondul pentru um, Energii Regenerabile și Fondul pentru Inițiative Climatice. Mulțumesc foarte mult! Președintele, vă mulțumim foarte mult pentru expozeul dumneavoastră deosebit de interesant. Într-adevăr, concluzia este că finanțările trebuie controlate mai bine și uh, că egalitatea de gen trebuie avută în vedere atunci când se iau hotărâri în materie financiară. Mulțumesc foarte mult încă o dată și acum uh, dăm cuvântul domnului Gotelind Albert. Doamne Albert, vă rog să vă prezentați. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări pentru organizarea acestui eveniment. De multe vreme așteptam așa ceva, pentru că rețeaua noastră lucrează deja de o perioadă bună de timp uh, cu țările în curs de dezvoltare și acum iată că discutăm despre schimbări climatice și dimensiunea de gen și în Europa un moment frumos pentru noi. Sper că această discuție să nu se oprească aici. Iată rețeaua noastră, poate ar fi bine să vă explic uh, despre ce este vorba, poate că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți la curent. E bine, Există negocieri cu privire la Convenția Cadru a ONU privind schimbările climatice. Principalele părți sunt guvernele, dar participă și ONG-urile. Diferă însă de uh, negocierile ce este, pentru că noi suntem aici doar observatori. ONG-urile sunt uh, pur și simplu uh, observatori sunt eh, cam 1500 de astfel de organizații neguvernamentale. Noi vă dați seama că suntem doar un grup. Colaborăm cu alte grupuri eh, și eh, am reușit să interacționăm și să colaborăm mm, mai bine. Să vă spun acum în ce stadiu se află dimensiunea de gen în cadrul negocierilor de la Convenția Cadru. Sigur că avem în vedere adaptarea la impactul schimbărilor climatice și apoi diminuarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. S-a vorbit despre vulnerabilitate și despre adaptare și aici dimensiunea de gen este recunoscută. Chiar și în procesele politice se fac referințe la acordurile de la Cancun. Totuși, mai există lacune în ce privește abordarea efectivă a temesnic de gen, de exemplu, în ce privește planurile de adaptare la nivel național, în ce privește atenuarea schimbărilor climatice, aici, uh, din păcate, dimensiunea de gen nu este suficient recunoscută. RED acolo înseamnă reducerea emisiilor generate de despădurire și degradarea pădurilor. Acesta ar putea deveni un sistem prin care s-ar putea mm, recompensa țările în curs de dezvoltare care își conservă pădurile. La Cancun, la ultima conferință, s-a vorbit despre silvicultură, dar, de exemplu, la protocolul de la Kyoto nu s-a vorbit deloc. Și știm că protocolul de la Kyoto este principalul acord obligatoriu cu privire la atenuarea efectelor climatice. Kyoto expiră în 2012 și există negocieri actualmente cu privire la un acord obligatoriu pe viitor. Vom vedea cum va arăta acesta. De asemenea, se mai vorbește despre finanțare, deja s-au spus destul de multe. Se mai vorbește despre tehnologie, transfer de tehnologie sau schimb de tehnologie, cum preferăm noi să spunem. Aici uh, echilibrul între genuri nu este suficient de recunoscut. Noi considerăm că există foarte multe implicații de gen în materie de tehnologie, de exemplu, care dintre tehnologii sunt transferate. Există ceva referitor la acest lucru în acordurile de la Cancun, dar nimic pe fond. În ce privește costurile, aceasta este de asemenea parte din negocieri, va fi uh, discutată și la Durban. Există câteva trimiteri la acordurile de la Cancun, deci s-au făcut câteva progrese. Totuși, în continuare, atenuarea și finanțarea reprezintă niște provocări. Din perspectiva noastră, acestea reprezintă o provocare pentru dimensiunea de gen atât pentru țările dezvoltate cât și pentru cele în curs de dezvoltare o economie cu emisii scăzute de carbon, adică o societate care emite mai puține emisii de carbon, uh, sigur că e un ideal. Noi vrem să ajutăm țările în curs de dezvoltare să-l atingă. Și aici sunt recunoscute anumite chestiuni de gen, dar nu trebuie să ne oprim aici, pentru că dimensiunea aceasta e relevantă și pentru noi, cei dezvoltați. Să fim realiști. Știm deja destul de multe și e clar că trebuie să reducem emisiile de GES cu 80%. Iar acest lucru înseamnă o schimbare majoră, nu numai în ce privește tehnologiile, ci și în ce privește direcția generală de dezvoltare pe care nu vom asuma. Un alt lucru care a fost deja menționat uh, de Ioana este că diferențele de gen sunt recunoscute mai bine mai mult în ce privește amprenta de carbon, de exemplu. Diferența aceasta între femei și bărbați în Europa este vizibilă chiar și atunci când femeile și bărbații au același venit. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, trebuie să abordăm această diferență și să nu uităm că preferințele unora sunt diferite față de alții. Deci există niște preferințe de politică în rândul femeilor în raport cu uh, bărbații. Tehnologiile, structurile, infrastructurile, stilul de viață sunt diferite. Așadar, în negocierile privind schimbările climatice s-a pus mare accent pe tehnologii și pe economie. Nimeni n-a vorbit însă despre infrastructuri. De exemplu, uh, designul de acasă sau modul în care funcționează transportul public sau propriul stil de viață. Avem deja studii din toată lumea, dar mai ales din Europa, care arată că dacă sondezi preferințele de politică, constați că bărbații preferă să se investească mai mult în tehnologii, pe când femeile vor mai degrabă să se schimbe structurile și stilul de viață. Cred că femeile ar trebui să fie mai implicate în procesul decizional, pentru că atunci rezultatele ar fi diferite. De asemenea, e nevoie de un fond uh, pentru combaterea efectelor climatice care să țină cont de dimensiunea de gen. Acest lucru deja se întâmplă. Care sunt următorii pași? Pentru a consolida dimensiunea de gen, eu cred că trebuie să facem mai mult decât a introduce câțiva termeni într-un text. Am făcut deja un progres pentru că s-a introdus un anume limbaj în text, dar trebuie să facem mai multe. Trebuie să lucrăm la fond. Actualmente, în uh, politicile climatice naționale am constatat că există mai multe soluții false decât soluții veritabile, pentru că există țări care vor ca puterea, ca industria nucleară să fie în continuare stimulată. Există multe țări care vor să vadă proiecte inginerești mari prin care să se exploateze puterea oceanelor, prin care să încercăm să influențăm natura din jurul nostru, să se treacă la culturi de organisme modificate genetic. Acestea sunt soluții false și nu sunt acceptate de o majoritate a femeilor. Actualmente există pericolul însă ca aceste false soluții să aibă totuși succes pe arena națională. Așa că, ca să dăm dovadă de spirit practic, ar trebui ca în plan internațional să existe și un fel de grup consultativ, pentru că toți uh, factorii decisionale spun că nu au suficientă expertiză în materie de gen. Ei, noi le-am sugerat un astfel de grup consultativ. De asemenea, există observatoare care sunt competente și care construiesc alianțe și rețele, de exemplu, cum a făcut uh, guvernul din țara mea. Revenind acum la nivelul Uniunii Europene, am uh, identificat uh, trei niveluri, trei planuri în care Uniunea Europeană poate să se implice activ pentru a combate schimbările climatice. În primul rând, procesul legat de Convenția Cadru a ONU. Aici, Uniunea ar trebui să aibă un rol mai activ, proactiv, să fie mai ambițioasă. Uniunea Europeană, din păcate, e în pericol să-și piardă rolul său de lider pe care l-a avut uh, de atâta timp. De asemenea, Europa ar trebui să fie proactivă și să promoveze o politică mai conștientă de diferențele de gen. De exemplu, în Finlanda există un program care sprijină prezența femeilor în delegațiile naționale. Deci putem face acest lucru. Sigur că ar fi uh, mult mai bine ca Europa să vorbească pe o singură voce aici. În al doilea rând, menționez uh, Europe Aid, dezvoltare și cooperare. Cred că s-a vorbit uh, suficient de mult despre acest instrument. Dimensiunea de gen e foarte importantă aici, e nevoie de o integrare transversală, trebuie să reducem decalajul uh, privind depunerea în aplicare a politicilor la nivel național și european. Și, uh, de asemenea, în al treilea rând, se pot face foarte multe lucruri chiar acasă la noi. Trebuie să analizăm mai bine dimensiunea de gen a politicilor climatice și să avem uh, o perspectivă mai largă. Trebuie să integrăm dimensiunile sociale și de gen în activitățile noastre de diminuare a efectelor climatice și de adaptare. Foarte târziu ne-am pus uh, problema impactului social al politicilor pe care le adoptăm. Aici vreau să vă amintesc care sunt uh, dimensiunile de gen. Iată câteva fotografii, nu știu dacă le vedeți suficient de bine. Aici uh, puteți vedea în ce mod are legătură genul cu politica climatică. În primul rând, participarea la procesele decizionale. Când vorbim de politici climatice, vorbim despre energie, transport și în uh, poza de sus vedeți uh, cum arată consiliile de conducere și în zilele noastre, care e componența lor. S-a vorbit uh, de mai multe ori aici despre decalajul de venituri dintre femei și bărbați. Femeile suferă din cauza unor uh, politici care le privează de anumite șanse. Dar să nu uităm de asistență. Femeile în continuare fac mult mai multă um, muncă de asistență neplătită, asistă categorii vulnerabile. Și vedeți acolo din fotografia din fotografiile din imagine care sunt uh, luate de la Agenția Europeană a Energiei, care vrea să îi uh, îndemne pe oameni să folosească energia mai eficient. Femeile sunt îndemnate să facă ceva în acest sens, în ce privește viața lor de zi cu zi, iar bărbații sunt îndemnați să acționeze de la tastele calculatorului. Clar, niște roluri împărțite. Acum, ce aș vrea să recomand eu sau să propun? E nevoie de o participare efectivă a femeilor la toate nivelurile. Trebuie să depășim uh, problema parității de gen uh, în termeni strict de numere, de, de, de cifre. De ce ar trebui să existe egalitatea de gen ca obiectiv al politicii climatice în Europa? Păi de ce nu? În Suedia acest lucru este un obiectiv în materie de politică de transporturi. Acolo s-a constatat că dacă politica de transporturi nu ține cont de dimensiunea de gen, ea nu va putea fi eficientă, din contră va fi nocivă și chiar va duce la creșterea discriminării împotriva femeilor. Avem nevoie de un cadru instituțional adecvat și aceasta presupune o colaborare suplimentare între cei care sunt responsabili cu dimensiunea de gen și cei responsabili cu schimbările climatice. Astăzi am făcut un prim pas în acest sens și am început să comunicăm unii cu alții. Am aflat că la nivel național cele două categorii vorbesc limbaje diferite. Cei care se ocupă de dimensiunea de gen, de egalitatea de gen, față de cei care se ocupă de schimbările climatice, măcar să vorbească unii cu alții. Deci e nevoie de un cadru instituțional adecvat care ar putea fi uh, știu eu, chiar în cadrul al Parlamentului, FEM și alte comisii, poate cele responsabile cu mediu, cu energia și cu transportul ar putea participa de asemenea. Un alt lucru care mi se pare important din perspectiva de gen și din perspectiva corectitudinii și chiar a nivelului social este că uh, N-ar trebui pur și simplu să devenim uh, fixați pe reducerea emisiilor de CO2. Trebuie să vedem lucrurile în manieră mai largă și pe termen lung. E nevoie de o abordare multidimensională. Trebuie să țintim o societate cu un consum redus de carbon, o societate care se poate adapta inclusiv la criza financiară, o societate echitabilă, care este corectă și inclusivă. Cred că acesta ar trebui să fie scopul suprem al politicilor noastre. Și sigur trebuie să abordăm problema orbirii de gen și a amneziei în materie de gen. Cei care cunosc problemele legate de egalitatea de gen știu la ce mă refer. Poate ar trebui să mă opresc, nu știu, mai am timp. Bun, continui. În practică, e nevoie de date agregate cu privire la egalitatea de gen, dar avem nevoie și de explicații, de interpretări ale datelor. Pentru că doar așa putem aborda rădăcinile, cauzele primare ale acestor diferențe. Trebuie să abordăm, de asemenea, impactul social și economic al acestor politici, inclusiv uh, piața carbonului. De exemplu, din perspectiva de gen, din perspectiva femeilor, mecanismul de dezvoltare curată, mecanismul acela care ne permite nouă, celor din țări industrializate, să acumulăm credite și să le comercializăm uh, prin sistemul de schimb de cote de emisii. E bine, acest uh, mecanism practic nu este corect din punct de vedere social, nu este benign. Desigur, trebuie să analizăm și impactul social și economic al politicilor pe care le adoptăm aici în Europa. E nevoie de mai multe studii în acest sens și mă bucur că Institutul pentru Egalitatea de Gen desfășoară acest studiu. Eu sunt uh, autor, de fapt, de aceea mă bucur și mai tare. Și uh, sper ca Parlamentul European să ia parte și el la acest studiu. Trebuie să analizăm uh, nu doar rolul femeilor, ci și al bărbaților ca actori ce pot uh, lua măsuri de adaptare și diminuarea efectelor climatice. Femeile în toate țările europene, în general, se simt mult mai responsabile pentru mediul înconjurător și sunt mult mai uh, doritoare să facă ceva în acest sens. Sigur că putem să facem ceva ca femeile să fie și mai implicate, dar asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm pe bărbații care în continuare vor să se plimbe în mașinile lor uh, mari. Deci e nevoie de politici adecvate pentru ambele categorii. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Ați venit cu propuneri foarte concrete în legătură cu ce poate face Parlamentul European. Am luat notă cu mare interes de comentariile dumneavoastră. Dumneavoastră ați uh, respectat dimensiunea de gen în această politică, ca în toate celelalte, și, într-adevăr, noi considerăm că e indispensabil ca ea să fie prezentă în toate domeniile, nu doar în câteva politici anume. Cei doi raportori din umbră sunt prezenți și am să le dau cuvântul, însă, înainte de asta, o să-i dau cuvântul doamnei Kiel Nielsen pentru o mică observație. Vă rog, doamna. Si, oui, j'avais envie de... Mulțumesc foarte mult. Vroiam să vă dau câteva exemple care ar putea să-i convingă pe cei care nu prea văd legătura între cele două subiecte, cum de altfel uh, a arătat și doamna Iana Kudakis. Și vreau să vă spun că există totuși un interes în a aborda această chestiune. Și vă dau exemple concrete. În 98, uh, un uh, într-un oraș nu a existat uh, niciun mort și, despre, și datorită unui sistem de alertă gestionat de femeile din oraș, satul respectiv nu a fost afectat de, un, de o catastrofă naturală. Apoi, un ONG a lansat un program pentru a săpa un puț într-un oraș și după 2 ani fântâna era secată, dar consultările se făcuseră doar cu bărbații din sat, cu decidenții din sat și apoi uh, am întrebat și femeile care colectau apa. Ele știau unde să sape acea fântână. Și după ce am ținut seama de părerile lor, fântâna a fost uh, forată într-un loc diferit, indicat de femei. Și atunci, de atunci fântâna nu mai seacă. Acestea sunt uh, exemple din Africa, din uh, cele cu Angari Matai și așa mai departe, dar există și exemple din Europa. Orașul Helsinki, de exemplu, unde s-a ținut seama de părerile femeilor, astfel încât autobuzele să se oprească între stațiile prevăzute în mod obișnuit și asta seara a fost o sugestie a femeilor care au considerat că pentru a îmbunătăți serviciul de transport trebuiau să facă acest lucru pentru că era o problemă de securitate. Și femeile cereau uh, autobuzului să se oprească cât mai aproape de casa lor. Și iată o îmbunătățire a unui serviciu datorită sugestiei lor. Apoi, la Malmö, tot la solicitarea femeilor, S-a luat decizia ca transportul în comun să fie gratuit pentru orice persoană care se urcă cu căruciorul, un landou sau un, un cărucior cu un copil. Acestea sunt exemple care ne arată că femeile propun adesea soluții concrete la care decidenții masculini nu s-ar fi gândit. Iată exemple concrete pe care vroiam să vi le dau pentru a contribui la discuții. Eh, Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Sirpa Pitikainen, raportor din umbră pentru PPE. 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că nu am putut să particip la toate aceste discuții interesante, dar asistenta mea a fost aici și am înțeles așa în mare care a fost discuția. Voi intra, nu voi intra în detaliile legate de schimbările climatice, pentru că cunoaștem cu toții provocările, dar aș vrea să evidențiez un lucru și anume că avem nevoie de o abordare sistemică în locul uh, unei abordări bazate pe o singură opinie, chiar dacă persoana respectivă care exprimă opinia este foarte importantă. Cred că trebuie să captăm uh, o imagine mult mai largă. În ceea ce privește abordarea sistemică, Aici intervine rolul femeilor. Și aș vrea să mă refer la două aspecte. În primul rând, impactul și în al doilea rând, actul. Impactul înseamnă conștientizarea faptului că femeile sunt grupul care vor suferi cel mai mult ca urmare a schimbărilor climatice. Și bineînțeles că indigenii, săracii, sunt cei care vor avea cel mai mult de suferit. Ideea este că femeile sunt suprareprezentate în, grupuri, în grupurile vulnerate în, în întreaga lume. Și femeile sunt suprareprezentate în cifrele referitoare la sărăcie, dar și în grupurile care depind de ceilalți, în grupurile defavorizate economic. Așadar, schimbările climatice vor afecta cel mai mult grupurile vulnerabile, oricare ar fi categoria. Însă femeile sunt cele mai vulnerabile. Și în această privință trebuie să recunoaștem că aceasta este o chestiune delicată și o chestiune de gen. Nu este o chestiune neutră din punctul de vedere al uh, genurilor. în ceea ce privește acest impact al schimbărilor climatice, prefer uh, să se țină seama de calitate și uh, egalitate. Femeile reprezintă jumătate din populație, însă acestea sunt subreprezentate în negocieri. Da, 53, așa este, mulțumesc că m-ați corectat. Femeile, așadar, sunt subreprezentate în negocierile privind clima ca de altfel în multe alte negocieri internaționale. Însă sunt suprareprezentate în, sunt, sub, sunt subreprezentate în grupurile care au o miză economică. Se spune că deciziile nu trebuie luate în unele cazuri pentru că dăunează interesului economic. Și în procesul de negociere avem nevoie de un fel de cadru instituțional sau de un instrument pentru a le împuternici pe femei și pentru a împuternici acele grupuri care nu sunt reprezentate. Motivul este că acele grupuri vor fi cel mai afectate de schimbările climatice Așa că trebuie să fie reprezentate în proporție de cel puțin 50 sau 53% în negocieri. Și aici intervine un alt factor în ceea ce privește procesul decizional la nivel sectorial. Ministrii de mediu în general sunt femei, dar miniștrii de finanțe și șefii de state foarte rar sunt femei și aceștia sunt cei care iau cele mai uh, grele decizii și au cele mai multe resurse. Așadar, care sunt instrumentele legislative sau mecanismele și aranjamentele instituționale necesare pentru a crește participarea femeilor? Și aici vine vorba de egalitate. Femeile au dreptul să fie reprezentate în decizii. Apoi, cunoștințele sunt importante și asta este partea legată de calitate. Ezit uh, un pic să vorbesc despre diferențele între bărbați și femei. Este adevărat că femeile au cunoștințe diferite și interese diferite, și intră aici în joc abordarea sistematică care trebuie să ne ajute să abordăm esența problemei și anume cea legată de distribuirea resurselor. Și cred că aceste cunoștințe ar putea să fie valorificate. De exemplu, eu am fost uh, fascinată întotdeauna de colectarea de date și de indicatori privind impactul asupra genului și impactul climatic Gândiți-vă care este impactul uh, asupra unui oraș când, unde oamenii folosesc mașinile personale în locul transportului public. Poate că, de exemplu, um, sunt localități uh, foarte disparate, dispersate. Unde este mai bine să locuiești din punctul de vedere al mediului și unde este mai bine să care este mai bun din punctul de vedere al eficienței resurselor și care asigură o egalitate mai mare pentru bărbați și femei. Și uneori aceste lucruri merg mână în mână, pentru că până la urmă mediul este mai bun pentru toată lumea și pentru copii dacă este mai accesibil, dacă serviciile sunt accesibile. Și, bineînțeles, asta are un efect și asupra climei și asupra eficienței resurselor și asigură un echilibru între genuri. Deci dacă includem astfel de indicatori și dacă valorificăm cunoștințele femeilor, cred că vom avea o abordare adecvată. Cred că este bine să integrăm aceste aspecte în integrarea, în planificarea fizică și în planificarea structurilor sociale. Aș vrea să văd mai multe studii de caz pentru că adesea încercăm să rezolvăm problema într-un mod complicat, întâi creând problema, în loc să încercăm să, să menținem lucrurile la un nivel simplu și să avem uh, soluții eficiente din punctul de vedere al resurselor, soluții la scară mai mică. Și aceasta ține de cunoștințe. Și Există un al treilea aspect. Așa cum văd eu lucrurile, nu putem rezolva problemele de mediu și de schimbări climatice fără o dimensiune socială puternică. Dacă vom crește inegalitățile, ne vom lupta ne vom lupta asupra distribuirii restului. Dar dacă avem o societate justă în care toată lumea poate să trăiască în cele mai bune condiții, rezultatele vor fi dintre cele mai bune. În fine, aș dori să mai menționez un lucru. Noi, ca femei, suntem uh, mai mult de jumătate din uh, populația lumii, dar noi suntem și actori în partea de consum, actori ca și uh, alegători și o forță politică importantă. Cred că ar fi bine să avem, să organizăm campanii să susținem uh, financiar organizațiile femeilor și alte ONG-uri pentru a crește nivelul de conștientizare a femeilor cu privire la toate aceste chestiuni și pentru a le ajuta să se activeze la nivel local sau național, dar și la nivelul Uniunii Europene și internațional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Thompson raportor din umbră. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru această audiere foarte importantă. Din păcate, nu am uh, ajuns până acum, pentru că sunt raportor pe directiva privind uh, ineficiența, eficiența energetică și a trebuit să particip la numeroase discuții. Însă când vorbim despre energie în Europa, acesta este apanajul bărbaților, chiar dacă femeile sunt consumatori. Și cred că ONG-urile ecologice au foarte puține femei. Sunt foarte puține femei implicate în aceste ONG-uri. Cred că discutăm astăzi o chestiune extrem de importantă am ascultat uh, ce s-a spus despre femei și victime. Eu chiar cred că femeile sunt victime. Femeile sunt actori și victime. Nu trebuie să negăm faptul că femeile sunt victime, pentru că ele sunt victime în foarte multe cazuri. Și vorbim foarte mult uh, în vest, cel puțin în țara mea, despre faptul că femeile trebuie să iasă din acest rol de victimă Există structuri în societate însă care fac din femei niște victime în special femeile din uh, țările în curs de dezvoltare sunt foarte vulnerabile din cauza sărăciei. Și știm că majoritatea săracilor lumii sunt femei. Știm de asemenea că femeile sunt afectate mai mult de schimbările climatice decât bărbații. În 2000 în 2010 am avut plăcerea să particip la un eveniment uh, de mare anvergură pe tema femeilor și schimbărilor climatice. Și acolo am ascultat povești foarte interesante de la femei din diferite părți ale lumii, din Bangladesh, din America Latină, din Nepal și India. Și este clar că femeile depind de producția agriculturii de subsistență, iar ele sunt afectate mai mult decât bărbații, pentru că bărbații se mută la orașe, însă femeile depind de veniturile pe care le primesc din uh, lucrarea pământului în mediul rural. Și ele sunt primele și cele mai greu afectate de schimbările climatice. Așadar, trebuie să ne asigurăm că femeile devin și actori și sunt implicate în toate aceste acțiuni. Când mergem în Africa, vedem uh, băieți care se joacă în apă, se distrează, în noată, dar în noată singuri, fără fetițe. Iar femeile nu învață niciodată să înnoate. Și atunci, în cazul de dezastre naturale, mor foarte multe femei pentru că nu știu să înnoate. sută dintre cei care au murit uh, în tsunami au fost femei, tocmai din această cauză. În plus, uh, există foarte puține femei implicate în procesul decizional. În țara mea, în Danemarca, când merg la conferințe despre energie, uh, se organizează tot felul de petreceri, dar e foarte ciudat să te duci la acea petrecere cu câteva sute de bărbați și doar uh, câteva zeci de femei. Sau când merg la conferințe la Atena, care discută despre morile eoliene seara la petrecere sunt mai mulți bărbați decât femei și asta pentru că femeile nu sunt invitate. Iar aceste lucruri sunt extrem de importante pentru a îmbunătăți participarea femeilor la procesul decizional. Tocmai am fost invitată în China pentru că acolo o organizație de femei organizează un eveniment de trei zile care se numește Femeile și dezvoltarea durabilă. Acest eveniment conține workshop-uri pe diverse teme și acolo sunt uh, invitate mm, delegații uh, de la Rio plus 20 Acolo nu e ca la Parlamentul European când primim delegații. Și când nu se discută despre aspectele de gen în delegațiile parlamentare, cred că ar trebui să facem aceste lucruri pentru a integra femeile în procesul de dezvoltare durabilă. Deci trebuie să luăm uh, măsuri concrete și trebuie să integrăm femeile în participarea la sistemele naționale și internaționale și în managementul ecosistemelor. Trebuie să asigurăm implicarea femeilor în uh, controlul degradării naturale și să implicăm femeile în procesul de deținere a terenurilor. Și toate acestea vor depinde de implicarea femeilor în deciziile politice și economice. Și acum să trec și la partea pozitivă. Trei femei din țările în curs de dezvoltare tocmai au primit Premiul Nobel pentru Pace. Și Motivația pentru acordarea acestor premii a fost că nu putem realiza democrație și pace durabilă în lume decât dacă femeile au aceleași oportunități ca și bărbații de a influența dezvoltarea la toate nivelurile societății. Și cred cu tărie că același lucru este valabil și în ceea ce privește reducerea impactului schimbărilor climatice și realizarea dezvoltării durabile. Iar aceste lucruri nu sunt posibile decât dacă includem femeile în toate procesele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Voi da acum cuvântul domnului Rosario Bentopais, șeful Unității de Adaptare din cadrul Direcției Generale de Acțiune climatică. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat la această discuție. Eu am fost prezent la toată discuția din această după-amiază. Mi s-a cerut să fac câteva comentarii în legătură cu um, prezentările care au fost făcute. Eu voi trece în revistă toată această după-amiază și mă voi referi la chestiunile uh, cele mai importante care uh, aduc în discuție atât nivelul european cât și cel internațional din perspectiva schimbatului climatic. În această după-amiază ni s-a spus că schimbările climatice afectează diferit femeile și bărbații, în special în țările în curs de dezvoltare, așa cum a spus și comisarul în această seară. Tocmai aceasta este diferențierea pe care trebuie să o facem și noi. Trebuie să tratăm problemele separat. Când vorbim despre adaptare și atenuare, trebuie să discutăm separat de Europa și de țările în curs de dezvoltare. Uh, noi uh, facem tot posibilul pentru a integra uh, dimensiunea de gen în politicile pe care le creăm. Doamna Hedegaard, doamna comisar, a dat câteva exemple concrete de politici. S-a spus că femeile sunt mai expuse, mai vulnerabile în fața consecințelor negative ale schimbărilor climatice. Acest lucru se poate spune și despre partea legată de adaptare la schimbările climatice, problemă în care dimensiunea de gen este abordată uh, chiar mai mult. Pentru că atunci când vorbim despre vulnerabilitate și despre toate aceste exemple uh, menționate din Bangladesh în care au fost rămutate uh, persoane um, din cauza um, inundațiilor, situația din Vietnam și așa mai departe. Da, e vorba de vulnerabilitate și e vorba de adaptare la schimbările climatice mai mult decât de reducerea gazelor cu efect de seră. Uh, Um, trebuie să ne concentrăm pe uh, persoanele vulnerabile și în special pe femei, din toate motivele menționate azi, pentru că ele sunt mai afectate decât bărbații de uh, efectele schimbărilor climatice. Uh, în legătură cu această parte legată de adaptare, uh, noi acționăm uh, mai mult și luăm mai multe măsuri atunci când uh, creăm politici. Ținem cont uh, de problemele de gen Ni s-a um, spus câteva lucruri și despre dimensiunea de gen care trebuie să fie integrată în toate politicile de prevenire a schimbărilor climatice. În acest sens vreau să uh, mă concentrez pe adaptare din motivele pe care le-am uh, menționat uh, mai devreme. În special în Europa, adaptarea la schimbările climatice reprezintă un nou dosar, o nouă pagină uh, în acest, în acest uh, puzzle. Am adoptat în 2008 pachetul de schimbări climatice și intrăm deja în faza a treia a programului ETS, programul de uh, comercializare a cotelor de emisii. Însă, în ceea ce privește uh, schimbările climatice, am început cu Cartea Verde din 2007, o carte verde pe care în legătură cu care deputații europeni au uh, întrebat dacă ar trebui sau nu să se facă ceva. Și atunci uh, s-a pus problema opțiunilor de politică pe care le aveam. Ca urmare a consultărilor și cu ajutorul deosebit al Parlamentului European, care a susținut foarte mult Comisia, mulțumim pentru acest sprijin, am ajuns așadar în 2009 la uh, Um, acțiuni concrete. Avem acum patru piloni mai, uh, cei mai importanți uh, pe care trebuie să-i discutăm când dorim să ne adaptăm la schimbările climatice și uh, partea legată de gen reprezintă deja o parte din aceste chestiuni fundamentale, dintre acești piloni. Acești piloni, dezvoltare, um, al doilea integrare, al treilea rolul uh, instrumentelor de piață, precum asigurarea și, al patrulea, pozițiile internaționale. Pot să vă asigur că această problemă legată de gen uh, este deja integrată în măsurile pe care le luăm uh, pentru adaptare. Am creat un grup al purtătorilor de interes, un comitet de orientare în septembrie al anului tre- în, în septembrie și uh, dorim ca aceste grupuri să țină cont de uh, dimensiunea de gen. Um, în pregătirea uh, strategiei de adaptare pentru 2013, care este uh, ca urmare a uh, cărții albe din 2009, dorim să includem pe ordinea de zi dimensiunea de gen. Dorim ca aceasta să fie luată în considerare când se pregătește strategia de adaptare pentru Europa. În legătură cu uh, partea legată de atenuarea efectelor climatice, deja s-a exprimat doamna comisar, așa încât nu, mă voi, nu voi repeta uh, acele uh, observații. Alte chestiuni importante care au fost aduse în discuție azi. Necesitatea de a uh, include femeile în procesul de luare a deciziilor privitoare la schimbările climatice. După cum am spus, uh, facem acest lucru, uh, încercăm împreună cu grupul nostru de părți interesate să um, reflectăm această dorință. Domnul Prodi este unul dintre uh, membrii, onorații noștri membri permanenți. Următoarea noastră reuniune va avea loc în noiembrie. Încă două comentarii în legătură cu prezentările care au fost făcute în legătură cu finanțarea uh, măsurilor de mediu și cu aspectele legate de gen. Câteva cuvinte. Doresc să subliniez că în conformitate cu uh, Convenția ONU pentru schimbările climatice uh, și că urmare acordului de la Cancun am luat decizia de a uh, ține cont de dimensiunea de gen. Am promovat mult această problemă, am participat activ la luarea acelei decizii. În legătură cu problemele financiare uh, la care v-ați referit, ați spus că trebuie să ținem o evidență a fondurilor care se alocă uh, Uniunea Europeană își va respecta angajamentele de mediu, a decis să facă acest lucru și în ceea ce privește finanțarea pe termen lung, 100 de miliarde uh, anual până în 2020. Uh, dorim să ne concentrăm pe părțile cele mai vulnerabile, pe statele cele mai sărace, ne concentrăm mereu pe statele insulă și pe statele națiunile cele mai puțin uh, dezvoltate. Uniunea Europeană și-a luat în 2012 uh, angajamente care se ridică la 2,4 miliarde anual reprezintă angajamentul colectiv al statelor membre. Există și o alianță a, uh, pentru schimbările a, uh, climatice care uh, face uh, donații de 200 de miliarde de uh, euro între 2008 și 2011 și între 2007 și 2010 a oferit 2,5 miliarde pentru proiecte de mediu. Noi suntem cei mai mari donatori și doream să vă dau câteva cifre care să arate acest lucru. E adevărat și uh, ne vom respecta angajamentele, uh, am făcut-o la timp până acum și o vom face în continuare și pe termen lung. De asemenea, s-au solicitat angajamente mai uh, ferme conform în cadrul Convenției ONU pentru schimbările climatice în legătură cu uh, reducerea gazelor cu efect de seră. Cu cât mai puține persoane vulnerabile vom avea, cu atât mai puțin va trebui să ne adaptăm și uh, acest lucru va antrena uh, utilizarea de mai puține fonduri. Bineînțeles, e nevoie de o legislație de mediu. Noi avem un pachet uh, de energetic și pentru climă, reducere de 20% în toate sensurile. De asemenea, um, trebuie să menționez că ne-am atins obiectivele din protocolul de la Kyoto. Uh, nu putem face nimic singuri fără um, Statele Unite uh, și fără economiile în curs de dezvoltare. Avem nevoie de ajutorul tuturor, în special de ajutorul Parlamentului European și de toate părțile interesate. Uh, Trebuie să ne schimbăm uh, obiceiurile și trebuie să ne schimbăm și societățile. Mulțumesc foarte mult! Yes, please, if you want to respond. Um, Dacă doriți să uh, răspundeți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu finanțarea, nu e vorba doar de cantitate, ci și de calitatea finanțării. În ceea ce privește uh, de finanțare din partea Uniunii Europene. Foarte uh, multe fonduri s-au dat uh, pentru uh, atenuare mai degrabă decât pentru adaptare. Deocamdată nu avem o înțelegere globală la nivelul Uniunii Europene a ceea ce înseamnă fonduri suplimentare pentru mediu. Uh, până acum, uh, fiecare stat membru și-a folosit propria definiție a acestui concept care diferă fundamental. Cred că, în general, UE uh, este și-a atins obiectivele uh, în ritmul corect, dar trebuie să se asigure că adaptarea beneficiază și ea de finanțare uh, egală sau chiar mai mare. Până acum, adaptarea a fost uh, finanțată mai puțin. În ceea ce privește alianța globală pentru schimbările climatice. Eu nu sunt expertă în acest domeniu, dar vă comunic, comunic câteva dintre lucrurile pe care le-am citit și eu. Um, um, ne concentrăm pe relația noastră cu uh, statele mai puțin dezvoltate. Se concentrează pe adaptarea uh, la schimbările climatice, la reducerea emisiilor din uh, despădurire. Am făcut eforturi și uh, pentru reducerea emisiilor și, într-adevăr, aceste uh, lucruri au avut implicații importante din punct de vedere al genului. Și, într-adevăr, uh, referințele la gen nu sunt suficiente în actele legislative. Am citit comunicarea din 2007 privind Alianța pentru schimbări climatice. Femeile sunt menționate o singură dată ca parte a grupului vulnerabil. Deci sunt menționate, dar nu suficient. În ceea ce privește cadrul de implementare al Alianței pentru uh, uh, Climă, pentru Mediu, uh, din 2008, se face o referire la activitățile de cooperare uh, pentru prevenirea schimbărilor climatice și nu se face nicio referire acolo la femei. Uh, Cred așa că trebuie să regândim aceste instrumente de finanțare a uh, luptei uh, împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru comentarii. Vreau doar să reacționez cu privire la calitatea finanțării combaterii efectelor climatice. Nu pot să vorbesc decât în numele Comisiei Europene, pentru că reprezint doar Comisia, nu pot să vorbesc în numele Uniunii Europene sau a statelor membre care dau finanțare, pentru că trebuie să respectăm uh, subsidiaritatea. Comisia Europeană nu uh, poate să intervine, ci statele membre o fac. Din partea Comisiei Europene, deci pot să vă spun că, într-adevăr, uh, în ce privește finanțarea accelerată, acordăm un procent pentru atenuare și unul pentru adaptare. Tot restul vine ca supliment. Cam atât pot să vă spun. Aici, oricum, aveți reprezentanții statelor membre și poate e mai bine să întrebați pe ei direct, pentru că știu mai bine. În ce privește Alianța Globală pentru Schimbări Climatice, îi recunosc uh, rolul și voi uh, încerca să spun acest lucru colegilor care se ocupă de aceste probleme. Însă, această alianță vizează în special țările mai puțin dezvoltate sau în curs de dezvoltare și știu că acolo, da, se adresează grupurilor celor mai vulnerabile din societate, printre care și femeile. Ele sunt uh, foarte afectate de modul în care finanțăm aceste proiecte, pentru că noi uh, am constatat că această alianță se concentrează, repet, pe țările cele mai sărace, chiar pe țările insulare. Femeile sunt cele mai afectate aici de, din cauza schimbărilor climatice. Am notat în orice caz toate observațiile dumneavoastră și le voi transmite colegilor. Mulțumesc! Președintele, nu mai sunt comentarii, văd că... În acest caz am să întreb pe colegii din sală. Aveți întrebări sau comentarii? Da, vă rog, prezentați-vă mai înainte. Bună ziua! Reprezint un ONG care se numește Flora și avem uh, expertiză cu privire la uh, egalitatea de gen și uh, economia interdependentă. Dacă ne uităm uh, aici la schimbările climatice, vedem că ele reprezintă un efect al unui anume model de dezvoltare industrială și economică. E bine, nu credeți că acest model este cel care cauzează diversele tipuri de poluare? Și uh, în estuare, nu? La, acolo, la golful râului, vedem că Practic, femeile sunt victime și acum ne spuneți că ele fac parte din soluție. Dar asta înseamnă că e nevoie și de niște soluții pentru gurile de vărsare ale râurilor, pentru estoare. În ce privește pe doamna Inen, care este raportor din umbră, vreau să-i spun că există și o analiză de gen cu privirea modelului acesta de uh, dezvoltare industrială și economică, ce arată că femeile sunt victime, pentru că ele nu au aceeași putere, nu au același acces prin care se poate influența dezvoltarea economică sau structurile economice ale societății. Prin urmare, ele nu sunt parte din soluție. Abia la sfârșit se încearcă includerea lor pentru rezolvarea problemei, dar e chiar la finele acestui proces. ONG-ul meu încearcă să dezvolte alte structuri care să rezolve nu doar problema schimbărilor climatice, ci și altor probleme de natură financiară economică, deoarece considerăm că acestea sunt simptome ale unei dezvoltări industriale și economice care mizează doar pe concurență ca valoare. Dacă noi uh, nu ne grijim de nevoile generațiile viitoare la nivel micro, la nivel personal și la nivel structural, încotro ne îndreptăm. Deci, vă întreb, dacă Parlamentul European dorește să analizeze cauza acestor rele și vede egalitatea de gen ca parte din această problemă de dezvoltare eronată. Nu. Președintele, cine dorește să răspundă? Cine își asumă? Vă rog. Și eu să știți că am studii de economie, deci cunosc aceste discuții. Și Hazel Henderson, de exemplu, este unul dintre autorii mei preferați. El uh, arată cum s-a construit conceptul nostru economic și uh, cum s-a construit modelul de bunăstare care sunt rezultatele lui. Deci eu personal sunt uh, pentru o astfel de dezbatere și pentru o mai bună înțelegere. Totuși, uh, e o chestiune diferită, practic. Nu știu dacă am beneficia de pe o astfel de, de pe un astfel de abordări în raportul nostru, pentru că, de fapt, nu știu dacă e chiar legat de ce discutăm noi aici. Deci e las la latitudinea raportorului să vadă dacă poate prelua și discuția privind de modelul economic. Da, vă rog. Vă mulțumesc pentru această observație. Mi se pare că e esențial să analizăm cauza principală a tuturor acestor probleme cu care ne confruntăm. Avem o ocazie excelentă prin uh, discuțiile acestea Rio plus 20 despre o economie verde. Ce fel de economie, ce fel de societate ne dorim? Există critici, așa cum am auzit mai devreme, care spun că e nevoie de o abordare holistică, o abordare cuprinzătoare. Deci e nevoie de mai mult decât o simplă soluție tehnică. Doamna Thompson, da, vreau să particip și eu la discuția cu privire la o economie verde și o dezvoltare ecologică în Europa. Am considerat că aici nu există o dimensiune de gen. Actualmente, 80% din locurile de muncă din economia verde și din mediul înconjurător sunt uh, ocupate de bărbați. Eu am hotărât să lupt și să mă asigur că nu vom uh, cheltui banii contribuabilor în investiții aprobate de Parlamentul European până nu ne asigurăm că aceste investiții creează locuri de muncă și pentru femei. Criza trebuie văzută ca o ocazie prin care să eradicăm segregarea de pe piața muncii. Cred că e important ca și uh, Parlamentul European să propună o politică în acest sens. Chiar ieri, în Danemarca, țara mea, a apărut un uh, raport al uh, sindicatelor care spune că tinerele care lucrează în sectorul construcțiilor nu pot obține stagii, de exemplu, pentru că pur și simplu femeile nu sunt acceptate în acest domeniu. Iată un lucru de semnalat. Deci revin la ideea mea cu femeile și locurile de muncă în industria verde. M-am întâlnit cu sindicată la Sao Paulo, în Brazilia, anul acesta și uh, mi-au spus uh, și ei că derulează proiecte împreună cu uh, colegi din Spania sau din Germania pentru a integra femeile pe piața locurilor de muncă ecologice. Acest lucru e foarte important dacă tot vorbim despre economie și dezvoltare verde. Președintele, mulțumim, dăm cuvântul doamnei Pieti Kainen. Foarte pe scurt, vreau să reacționez la ce am auzit acum. Există două paradigme economice, două modele de gândire. În primul rând, creșterea nelimitată, nerestricționată este o paradigmă și cealaltă se bazează pe noțiunea economiei ciclice și pe utilizarea resurselor și limitarea acestora. Eu cred că cel al doilea model uh, ar uh, trebui să fie preluat în raportul nostru și uh, ar trebui să fie legat de eficiența resurselor, de internalizarea costurilor și de foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor publicate de comisie. Acestea ar trebui să fie legăturile, cred eu. Mai dorește cineva? În acest caz, îi dau cuvântul doamnei Kiel Nielsen pentru a trage concluziile. Vă rog. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Acestea îmi vor permite să definitivez un raport la care participă toată lumea. Pentru cei care nu erau prezenți în sală de la început, vreau să vă amintesc că doamna comisar a abordat chestiunea prezenței femeilor în economia verde și uh, s-a vorbit uh, despre acest lucru ca despre un obiectiv pe care îl țintim. În concluzie, vreau să spun că provocarea acestui secol este desigur combaterea efectelor climatice, iar această provocare nu poate fi abordată fără participarea a celelalte jumătăți din populația noastră, adică procentul de 53 53% de femei din populația globală. Sunt uh, de plin convinsă și în, în perfectă cunoștință de cauză că fără participarea celelalte jumătăți uh, a planetei noastre ne îndreptăm spre catastrofă. Iată, deci, trebuie să garantăm absolut uh, participarea femeilor. Iar uh, ele nu sunt doar victime, s-a spus, și sunt de acord foarte adesea în uh, situația unei catastrofe naturale, femeile sunt primele victime, dar, așa cum a demonstrat-o atât de clar Wangari Matai și altele, Există femei care au uh, luat uh, lucrurile în mână, au luat frâiele în mână și au uh, venit deja cu soluții. Ce ne învață aceste femei? Asumarea și includerea femeilor ne permite o extindere a câmpului nostru de reflexie. Și un exemplu concret, atunci când se ascultă și părerea femeilor, practic ne lărgim uh, modul nostru de, de gândire, practic. Și astfel, iată, putem găsi noi soluții pentru combaterea efectelor climatice. Am uh, încercat uh, să fac un mic sondaj în acest sens și am discutat cu oameni care mi-au spus că prioritatea absolută o constituie schimbările climatice. Drepturile femeii sunt o prioritate secundară. Știm cu toții discursul. În uh, decursul istoriei am auzit de mai multe ori uh, acest argument. Da, da, da. Uh, hai să facem mai întâi revoluția și drepturile femeilor vor fi lămurite ele mai târziu. Nu. Nu putem găsi soluții pentru a face față acestei provocări fără a implica femeile de la bun început. Când vine acel după? Nu știu. De aceea trebuie înțeles uh, cât mai clar că această provocare uriașă cu care se confruntă umanitatea nu poate fi abordată decât dacă mobilizăm toate forțele noastre. În ce privește agricultura, Africa, acolo 80% dintre cei care produc alimente sunt femei. De aceea există o atât de mare sensibilizare acolo. Există asociații ale femeilor în Africa care au devenit conștiente de această problematică și ele sunt practic cele care gestionează agricultura și producția de alimente. Eu vreau să spun, deci, că dacă luăm în cont femeile, dacă ținem seama de ele, de revendicările și problemele lor, asta nu înseamnă că ne creăm un obstacol în combaterea schimbărilor climatice, ci creăm o oportunitate. O oportunitate de a ieși din scenariul business as usual, de a crea schimbare, schimbare în comportamentul consumatorilor, de a veni cu soluții concrete și locale în această dezbatere care pare adesea îndepărtată și inaccesibilă. Trebuie să combatem discriminările cele mai răspândite, au fost uh, explicate aici, și uh, în, mai ales împotriva discriminării cele mai vechi, cea bazată pe sex. Respingă uh, abordările simpliste și soluțiile de-a gata. Eu cred că trebuie să insistăm pe două lucruri în mod simultan. Mai întâi, să sporim gradul de reprezentare al femeilor la toate nivelurile și în toate instanțele decizionale. Acest lucru este fundamental. Trebuie ca numărul femeilor să crească. Nu uh, îndrăznesc să vorbesc despre paritate, dar acesta ar trebui să fie obiectivul. Trebuie ca numărul de femei să fie egal cu cel al bărbaților în toate instanțele. Și în al doilea rând, trebuie să ne găsim o serie de măsuri uh, inteligente. Avem nevoie de date agregate, avem nevoie de de uh, programe, de eforturi conștiente pentru a include femeile în consultare și în uh, planificarea măsurilor. Eu, ca reprezentant al Comisiei FEM, consider că toate aceste lucruri sunt de la sine înțelese, dar va trebui probabil să luptăm pentru obținerea lor. S-au dat aici exemple concrete, mai am câteva pe care vi le pot spune, nu cred că e cazul. Ce trebuie subliniat este că e urgent, trebuie să facem toate eforturile pentru a include femeile și perspectiva de gen în uh, efortul de reflexie și în politicile privind schimbările climatice. Înainte de a încheia, mai insist pe două aspecte care mi s-au părut foarte importante în această audiere. Mai întâi, faptul că uh, Includerea femeilor în combaterea schimbărilor climatice nu constituie un obstacol, ci o șansă de a face lucrurile mai bine, mai eficace și mai rapid. Știm că timpul de care dispunem e limitat și fără femei nu vom reuși să atingem obiectivele pe care ni le-am fixat. Deci trebuie să acționăm la toate nivelurile, local, regional, național și mai departe chiar. Și în fine, ca să conchid, voi citi o frază a ministrului pentru relații internaționale a Africii, care va prezida conferința de la Durban. Dumnezeu ne spune, nu putem continua să aplaudăm cu o singură mână sau să umblăm cu un singur picior. Mie mi se pare foarte clar mesajul. Și acum, dacă îmi permiteți, o să spun uh, celor care sunt interesați să continue să se intereseze pe marginea acestui subiect, vă spun că mâine la Bruxelles se ține un atelier și dacă doriți să vă înscrieți și să participați la ieșire, este cineva care vă va da informații suplimentare și vă va înscrie pe listă. Deci mâine, începând cu ora 9 până la prânz, aveți posibilitatea să participați la atelier și să discutați în continuare despre aceste probleme. Președintele, mulțumesc foarte mult, mulțumesc! Foarte pe scurt. Consider că aceste chestiuni ne interesează pe toți, că suntem bărbați, că suntem femei. Și în ce privește stilul de viață personal, eu cred că da, trebuie să ne-l schimbăm. E adevărat că pentru bărbați e mai dificil decât pentru femei să-și schimbe stilul de viață. Adesea să-ți schimbă modul în care trăiești înseamnă pentru unii să pierzi din calitate, dar această percepție e falsă. Vă dau un exemplu. Pentru un uh, nou, uh, pentru, pentru un deputat nou venit aici, uh, poate că cea mai bună idee de schimbare a stilului de viață aici ar fi să uh, reducem numărul de reuniuni, dar nu știu dacă asta însemna că îmbunătățim calitatea muncii sau calitatea vieții. Ar fi foarte greu să reducem numărul de reuniuni în instituția noastră, nu? Din discuțiile noastre s-au degajat uh, câteva concluzii foarte importante și raportoarea le-a subliniat. E adevărat că în uh, statele noastre se iau angajamente la nivel local, la nivelul colectivității și uh, se întreprind acțiuni comune. E vizat uh, transportul public, modalitățile de transport, iar, într-adevăr, femeile trebuie și ele să facă parte din soluție, trebuie să devină actori implicați. Bărbații nu pot să facă totul singuri. Trebuie să analizăm statisticile și să vedem care este influența lor asupra mediului înconjurător. Da, poate că ar trebui să ne fixăm niște obiective în ce privește politica din domeniul mediului conjurător care să țină cont de dimensiunea de gen. Acum, mulțumesc tuturor celor patru experți ne-au furnizat uh, informații prețioase de care vom ține cont în lucrările noastre pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și celor patru raportoare din umbră. Mulțumesc doamnei Kil Nielsen, raportorul principal. Vă mulțumim foarte mult pentru avizul dumneavoastră. Mulțumim și uh, reprezentantei Comisiei Europene. Mulțumesc și secretariatului care a făcut uh, posibil organizarea acestei conferințe. S-a muncit mult, să știți, uh, la organizarea conferinței. Și, de asemenea, vreau să mulțumesc tuturor interpreților care au făcut o treabă excelentă, zice președintele. Grație dumneavoastră, grație interpreților, am putut să ne exprimăm fiecare în limbile noastre. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au fost de față la această conferință. Se încheie lucrările aici.